Bună dimineața tuturor. Dragi colegi, vă rog să luați loc. E momentul să începem. Avem o ordine de zi foarte lungă astăzi. La fel de luni sunt uh, una ca cealaltă, sesiunea de dimineață și cea de după masă. Începem cu punctul 21, care este primul punct de pe ordinea de zi din această dimineață, accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei. But please let me first go through the announcements. Îmi permiteți-mi să întâi să fac uh, comunicările președintelui. În primul rând, trebuie să adoptăm calendarul pentru reuniunile libere din 2013. Coordonatorii, coordonatorii au uh, aprobat calendarul pentru 2013 la reuniunea de coordonatori de ieri. Dacă nimeni nu are obiecții, consider că acest calendar este adoptat. Apoi, numirea raportorilor. Doamna Renate Zomăr din partea PPE este raportor pe tema acordului uh, între Uniunea Europeană și Turcia cu privire la readmisia persoanelor care uh, nu au permis de reședință. Apoi, domnul Jens Rode din partea grupului ALDE este raportor pentru aviz pe identificarea electronică și a tra- tranzacției electronice pe piața internă. Domnul Simon Busutil, coordonator din partea PPE, va fi raportor pentru avizul pe implementarea um, apărării uh, reciproce și clauzei de, uh, clauzele de apărare reciprocă și de solidaritate. Trebuie să adoptăm aceste propuneri. După ce le adoptăm, putem să trecem la punctul 21. Parlamentul a adoptat în decembrie 2011 prima poziție a revizuirii directivei cu privire la accesul public la documente. Mai multe triloguri au avut loc în această perioadă pe durata președinției daneze în mai și iunie 2012 și în ciuda eforturilor raportorului nostru, domnul Cashman, prezent aici în sală, împreună cu președinția daneză, nu s-a ajuns, din păcate, la niciun acord. Vreau să dau cuvântul uh, acum domnului Cashman, care trebuie să ne vorbească despre rezumatul trilogului și despre situația actuală. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Cashman. Bună dimineața tuturor! Nu vreau să folosesc prea mult din timpul acordat pentru că uh, Cred că și ceilalți doi uh, raportori din umbră pe acest document sunt la fel de interesați și uh, vor să uh, spună și ei câte ceva. Președinția daneză a primit un mandat din partea Consiliului și am negociat cu ei o listă de 10 puncte. Trebuie spus că Majoritatea raportorilor din umbră și uh, raportorilor au fost foarte mulțumiți de activitatea președinției daneze, însă după aceea am intrat în grupurile de lucru unde păream să facem progrese. Însă, în final, președinția daneză a, că a cerut un alt mandat din partea Consiliului și Consiliul nu a mai dorit să le acorde acel mandat. Am uh, discutat despre mai multe subiecte pe care le voi menționa imediat. Prietenul meu, Mark Mays, din partea comisiei, sper că nu va lua aceste comentarii ca fiind la adresa persoanei sale. Dacă însă lucrez, dacă ar fi, um, am fi lucrat cu comisia în acest dosar, sigur am fi ajuns la un acord. Dacă Consiliul ar fi acceptat după aceea acest acord, e altă problemă. Trebuie spus însă că atunci când am încercat să ajungem la o rezoluție și făceam proiectele de uh, rezoluție, am uh, trebuit să discutăm despre definiția acestui document pentru a amenda propunerea Comisiei noi considerăm că definiția Comisiei uh, a document, dată documentului este mult prea limitată. Președinția și cu mm, Parlamentul au uh, reușit să-și găsească o poziție comună pe care însă Consiliul nu a acceptat-o și um, au început să fie cred că trebuie spus deci că în momentul de față am făcut o cerere către, Parlamentul, către Parlament și atunci am făcut o cerere și către comisii, președinția daneză. Dacă sunt probleme, atunci uh, trebuie să ni se pună la dispoziție un alt proiect, însă în momentul de față nu am primit și nici atunci nu primisem niciun alt proiect. Nu mă surprinde însă, știu că Comisia are o viziune mult mai restrictivă în ceea ce privește accesul la documente decât ceea ce propusesem eu și majoritatea colegilor mei. Câteva elemente mm, au ajutat apoi ca cele două poziții să se apropie unul de celălalt. E vorba de definiția scopului, definirea scopului uh, acestui uh, concept, apoi clarificarea faptului că statele membre să nu fie considerate ca părți terțe Nu aș fi recunoscător dacă lumea n-ar vorbi în sală în timp ce eu fac uh, această prezentare. Mă bucur foarte mult să ascult, să-i ascult pe alții. Cer scuze. Îmi cer scuze, Michael Cashman cere să-l ascultați. Monica, nu e vorba de tine, dar uh, când oamenii vorbesc în sală, mai ales pentru ONG-uri și pentru cetățeni, transmite un mesaj absolut greșit despre felul în care lucrăm. Este pentru mine foarte important, reprezentând cetățenii, să spun acest lucru. Deci, clarificarea faptului că nu, se pot, nu pot fi considerați uh, ca părți terțe atunci când se acționează în cadrul uh, din partea Consiliului, apoi extinderea domeniului de aplicabilitate la toate oficiile și instituțiile UE, și sublinierea transparenței legislative și introducerea așa numiților ofițeri de informație și apoi procesarea solicitărilor. Un lucru pe care nu ne-am pus de acord în niciun caz este vetoul statelor membre. A existat destul de multă confuzie pe această temă. Președinția daneză spunea că uh, consideră că nu ar trebui să existe veto din partea unui stat membru și s-a introdus în discuție următorul punct. S-a explicat de ce um, în mod excepțional un stat membru poate să se refere la o anumită prevedere în dreptul său național. Regulamentul prevede ca regula de, ne, um, de nepublicare um, a informațiilor, conformitate cu articolul 8, 4 sau 9, ar însemna că prin această prevedere ar exista posibilitatea de a contracara implementarea regulamentului, mai ales în ceea ce privește poziția statelor membre la Consiliu. În legătură cu consilierea juridică, de asemenea, nu s-a făcut niciun progres, definiția documentelor și uh, excepțiile și protecția datelor de asemenea au rămas nerezolvate. M-am întâlnit cu președinția cipriotă, am impresionat energia și entuziasmul de care au dat dovadă pe acest dosar. A fost o reuniune informală în care și-au exprimat dorința de a continua cu acest dosar. Așteptăm să vedem dacă vor obține un mandat oficial din partea Consiliului. Dacă este același mandat ca planul celor 10 puncte, atunci ne vom întoarce la aceeași poziție în care ne aflam în faza de proiectare. Trebuie să vedem ce se întâmplă, ce face și Comisia. Eu cred că Comisia va bloca Consiliul și Parlamentul pentru că nu dorește să se ajungă la o rezoluție în acest moment. Dar trebuie spus că în continuare trebuie să ne păstrăm speranța. Eu am, sunt plin de speranță și consider că sub președinția cipriotă există o șansă, nu atât numai pentru că ei au luat uh, deja inițiativa de a continua acest dosar și și-au arătat angajamentul, ci și pentru că așa consider că este corect. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, spune președintele, pentru acest rezumat și pentru activitatea pe care ați depus-o pentru a ajunge la acest rezumat al situației. Mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră. Acum, după ce am ascultat raportorul, Dorește cineva să ia cuvântul? Dorește cineva să facă un comentariu? Domnule Cashman? Da. Poate vreți să dați cuvântul și președinției, care văd că este aici în sală, Consiliul. Poate și Comisia poate după aceea să răspundă la uh, provocările pe care le-am aruncat în fața lor. Da, reprezentantul Consiliului, doriți să luați cuvântul? Vă rog dacă puteți și să vă prezentați. Mai întâi Consiliul, nu? Vă rog frumos să vă prezentați întâi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt Leonisis, domnul Leonisis și am fost însărcinat să mă ocup de acest dosar și mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vorbesc în fața dumneavoastră astăzi și am ascultat cu atenție ce a spus domnul Cashman. Câteva puncte din partea noastră. Bineînțeles că acesta este un dosar foarte important, un dosar foarte complicat și dorim să continuăm să menținem contacte foarte strânse cu Parlamentul și mai ales cu domnul raportor Cashman. Am început cu întâlniri informale în această vară și vom continua pe această cale în următoarele săptămâni. S-a lucrat foarte mult în cadrul președinției daneze și s-au făcut progrese foarte mari la puncte foarte importante pe care le-a explicat domnul Cashman înainte. Bineînțeles că există și divergențe pe anumite puncte și va trebui să lucrăm la ele încercând să găsim o soluție pragmatică. Câteva cuvinte acum despre abordarea noastră. Va trebui să consolidăm progresele făcute. Cred că Trebuie să-i felicităm pe colegii danezi pentru cum au lucrat înaintea noastră. Vom continua însă discuțiile atât cu Parlamentul cât și cu Comisia și cu statele membre în uh, cadrul uh, grupului de lucru pe tema informației folosim ce a spus domnul Cashman cu privire la comisie, senzația pe care o am avut-o din uh, primele întâlniri pe care le-am avut este că acest dosar uh, necesită mai mult timp. Necesită timp pentru a respira în timp ce noi încercăm să găsim uh, soluții de compromis. Mhm și noi, președinția cipriotă, apreciem uh, că discuțiile au început cu raportorul înainte de pauza parlamentară și că dumnealui și-a continuat uh, activitățile după aceasta și mulțumesc domnului Cashman pentru bunăvoință și flexibilitatea de care a dat dovadă astăzi. Aș vrea să-l asigur că vom uh, ști să apreciem aceste calități un uh, ultim uh, cuvânt despre dosar, dacă îmi permiteți. Voi folosi poate înțelepciunea antică grecească și voi spune că mă voi baza pe un concept care înseamnă să mergi întotdeauna cu precauție înainte. Mulțumesc, spune președintele. Acum vreau să ascultăm pe reprezentantul comisiei. Vă rog să vă prezentați. Mike, deci, le the mic, please. The mic. Le, le micro, le micro, eu vous en prie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt Gerard Legris, sunt șeful unității transparențe la Secretariatul General al Comisiei. Aș vrea, domnule președinte, să mă alătur celor care au uh, mulțumit președinției daneze pentru toate eforturile depuse, astfel încât acest dosar dificil să poată să uh, avanseze. Și, de asemenea, Vreau uh, să subliniez și eu faptul că președinția cipriotă a dat dovadă de bunăvoință pentru că a dorit să continue demersurile președinției precedente. Am ascultat observațiile formulate de către domnul Cashman. Acum nu este nici locul, nici momentul să facem polemici, să intrăm în prea multe detalii în ce privește această muncă legislativă. Totuși, aș dori să vă confirm faptul că la comisie ne dorim să ajungem la cel mai bun acord cu putință între instituțiile noastre, deoarece este vorba despre un subiect care are de-a face cu protecția cetățenilor și comisia ține foarte mult să răspunde la așteptările cetățenilor în ciuda complexității acestui dosar, pentru că uh, cetățenii reprezintă foarte multe interese zi de zi, noi trebuie să luăm hotărâri pentru a ști care dintre documente poate să fie publicat sau nu. Deci suntem obișnuiți cu acest gen de decizii și știm cât de greu este să găsești un echilibru pentru a împăca toate interesele aflate în joc. Noi vom face tot ce putem pentru a permite găsirea unei înțelegeri cea mai bună cu putință toți cei care urmăresc acest dosar îndeaproape, și credeți-mă că sunt multe persoane, au uh, depus eforturi pentru a găsi cele mai bune formule cu putință în acest text. Și vreau să fac o declarație solemnă propunerea care a fost făcută de către comisie în primă fază nu constituie și nu va constitui un regres în domeniul transparenței. Am dat argumente, am dat explicații pentru mm, ceea ce se ascunde în spatele propunerilor noastre. Am ținut cont de jurisprudența în acest domeniu, am ținut cont de tradiția cu privire la acest tip de dosar, am ținut cont de interesele cetățenilor, și în niciun caz nu puteți să ne acuzați de un regres în domeniul transparenței. Vă reamintesc faptul că orice document care poate să fie făcut public în baza regulamentului 1049 uh, corespunde deja prevederilor din propunerea noastră. Președintele, mulțumim reprezentantului Comisiei. Dorește uh, vreunul dintre membrii să ia cuvântul sau dacă nu, dăm din nou cuvântul domnului Cashman. zi de toate, mă întreb ce dorea să ne spună președinția, că nu va exista niciun trilog în timpul mandatului său? Dar nu știu dacă mai e posibil oricum să organizăm un trialog, pentru că nu v-au mai lăsat decât trei luni sau trei luni jumate maxim din mandatul dumneavoastră. Acum că l-am ascultat pe bunul meu prieten, uh, uh, reprezentant al comisiei, a explicat uh, foarte frumos de ce nu putem să ajungem la o hotărâre. Da, e adevărat că în această dimineață nu are sens să facem polemici, însă Nu văd cum poate Comisia să spună că a găsit formulele cele mai potrivite. Oare Comisia nu știe exact care a fost atitudinea ONG-urilor încă de când au publicat propunerea inițială și au denunțat uh, uh, tot ceea ce privește accesul la documente? nu știu ce au spus ombudsmanul, ce a spus uh, uh Autoritatea Europeană de protecția a Datelor. Deci toată lumea a arătat că nu erau cele mai bune formule cu putință. Deci vă rog frumos, fiți atenți atunci când uh, vă alegeți cuvintele. Și protecția cetățenilor noștri a, este pusă sub semnul întrebării din cauza derogărilor pe care le acordați articolele 4 și 9. Și nu sunt singurele exemple pe care vi le pot da. Comisia și Consiliul vor accepta respecta regulile Parlamentului, cum că avem nevoie de reguli comune pentru documentele care trebuie clasificate. Și apoi ar trebui să existe reguli comune astfel încât să se poată comunica aceste documente clasate uh, ca fiind secrete de la o instituție la alta. Dacă nu avem aceste reguli comune, nu o să putem să ajungem la cel mai bun acord cu putință, cum spuneți dumneavoastră, pentru că până la urmă cel mai bun pentru cine, pentru interesele cui. Uh, pentru că potrivit cercetărilor mele și potrivit uh, cunoștințelor mele de limba engleză și credeți-mă că mi-am, trecut, mi-am câștigat mult în viața datorită faptului că stăpânesc bine limba engleză, e bine, definiția însăși minează scopul uh, enunțat de dumneavoastră, da? Există observații din partea mea, dar observațiile pot să fie și părtinitoare. Pot să fac această promisie Comisiei noastre parlamentare și Comisiei executive cam să dau publicității diferitele alternative ale acestui text, care există deja, diferitele propuneri de redactare care au venit de la comisie și toate observațiile mele se bazează pe dovezi. Și dacă cineva îmi dovedește contrarul, eu bineînțeles că am să-mi retrag observațiile. Este un dosar deosebit de important și ar fi o mare realizare pentru Parlamentul nostru și pentru cetățeni dacă nu vom uh, amenința actualele reguli în ce privește accesul la documente, dacă nu vom reduce, dacă nu vom diminua drepturile cetățenilor. Noi trebuie să explicăm mai mult oamenilor ce facem în instituțiile europene. Mai mult, nu mai puțin. Dacă le închidem ușa în nas, dacă nu le lăsăm să aibă acces la munca noastră, atunci îi vom îndepărta de instituțiile europene odată pentru totdeauna. Mulțumesc, domnule Cashman. Am înțeles că domnul Kirchhoff vrea să facă un scurt comentariu, îi dau cuvântul. și o să mai puteți reacționați, domnule Cashman, dacă vreți. Da, nu cred că domnul Cashman va trebui să-mi răspundă. Îmi cer scuze că a trebuit uh, să fiu în întârziere. Am ascultat ultimele minute din ceea ce mi se pare mie a fi un plan cincinal ca în Uniunea Sovietică al Comisiei. Și eu cred că trebuie să spunem foarte clar că noi îl sprijinim pe domnul Cashman și eu sunt oarecum dezamăgit de așa zisele observații făcute de diverse instituții. Trebuie neapărat să înregistrăm progrese în acest dosar. Este într-adevăr un dosar foarte important și gândiți-vă la așteptările cetățenilor europeni. Grupul meu îl suportă pe domnul Cashman, eu personal îl susțin și haideți cu toții să încercăm să facem progrese. Cu toții îl sprijinim pe domnul raportor Cashman, spune președintele, pentru că de prea mult timp trenează acest dosar. Domnule Cashman, mai doriți să spuneți ceva? Da, vreau să-l rog pe colegul meu de la președinția vicepilotă să-mi dea răspuns la întrebare, pentru că vroiam să știu dacă va exista un trilog înainte de sfârșitul mandatului lor sau nu. Uh, thank you. Dăm cuvântul din nou președinției. Mulțumesc foarte mult. Din câte am înțeles eu, unul din pașii următori este să analizăm opțiunile pe care le avem la dispoziție. Încercăm să găsim spațiul necesar de manevră, pentru că de fapt despre asta discutăm și plecând de la faptele pe care le avem la îndemână, vom încerca să găsim o soluție fără a exclude posibilitatea de a avea, la un moment dat, un trilog sau o întâlnire oficială. Însă, în momentul de față, așa cum v-am spus, încercăm să găsim spațiu de manevră și vom menține legătura strâns cu toți factorii implicați. Domnule Cașman, mai doriți să mai adăugați ceva, spune președintele? Dacă nu, atunci ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru această prezentare, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru prezență și acum ajungem la timp la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul următor este povăzut peste o jumătate de oră. Numărul 17 de pe ordinea de zi este vorba de înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în Uniunea Europeană și raportoarea este doamna Monica Macovei. Știți că subiectul cu care ne ocupăm aici este deosebit de important. E vorba de profiturile pe care le aduce crima organizată într-o lume globalizată și aceste profituri sunt din ce în ce mai mari, mai mari decât oricând. Banii sunt globali. Deci, aici e vorba de o directivă care a fost propusă de către Uniunea Europeană în ceea ce privește înghețarea și confiscarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni. Și această inițiativă a Comisiei este deosebit de salutată în Parlamentul European. Și Parlamentul European a lansase deja un astfel de apel în rezoluția sa din octombrie 2011 referi, o rezoluție referitoare la lupta împotriva crimei organizate. În consecință, avem aici o propunere care are drept scop sporirea eficienței cadrului legal actual pentru a avea noi reguli în ceea ce privește o posibilitate de confiscare extinsă, fără dovezi, confiscare fără dovezi, confiscare din partea unei părți terțe sau înghețarea unei, uh, unor proprietăți care ar putea fi uh, disimulate, ascunse, transferate sau care ar putea pur și simplu să dispară. E vorba de toate acele prevederi referitoare la diferitele măsuri de salvgardare a acestor produse provenite din săvârșirea de infracțiuni. Deci statele membre sunt astfel solicitate să gestioneze aceste bunuri, acele, aceste produse, în așa fel încât acestea să nu-și piardă valoarea lor economică în momentul în care acestea urmează a fi confiscate. Și raportoarea noastră este doamna Monica Macovei, care ne va face o prezentare pe marginea acestui subiect, după care va trebui să fixăm termenul pentru înaintarea amendamentelor. Doamna Macovei, aveți cuvântul. Thank you, President. And once again, again I Mulțumesc, domnule președinte. Și încă o dată am cer scuze, văd că domnul Cashman nu mai e de față, însă nu vreau să ia un nume personal. Ca o introducere, sunt convinsă că este foarte important să urmărim îndeaproape proveniența banilor care, de fapt, provin din, din uh, săvârșirea de infracțiuni criminale și cred că acest lucru este mult mai important decât să trimiți pe cineva la închisoare, pentru că atunci când faci acest lucru, toate resursele financiare se vor uh, opri pentru toate aceste activități criminale și va împiedica rețelele de uh, activități criminale să mai continue să investească în activități de spălare a banilor. Propunerea Comisiei a fost adoptată în martie anul acesta și fixează regulile minime pentru statele membre în ceea ce privește înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni. Confiscarea de valoare, confiscarea de bunuri, o posibilitate extinsă de confiscare care să nu se bazeze pe dovezi neapărat și confiscări din partea unor părți terțe. Eu susțin în principiu propunerile comisiei în general, dar aș dori să îmbunătățesc această propunere. Adoptarea unor reguli minime este absolut necesară pentru a avea o armonizare a acestui regim de confiscare în statele membre, în așa fel încât să putem favoriza încrederea reciprocă și pentru a putea avea o cooperare transfrontalieră eficientă în acest domeniu, în afaceri penale doresc să întăresc acele prevederi uh, referitoare la confiscare, posibilitatea extinsă de confiscare, confiscare părți terțe, în așa fel încât acestea să fie mai eficiente, tocmai pentru a servi scopul inițial și anume de a împiedica o uh, repetarea ulterioară a unor activități criminale sau investirea acestor produse și bunuri provenite din uh, infracțiuni în alte activități, ceea ce ar însemna, de fapt, spălare de bani. Și, concret, Propunerea mea în ceea ce privește confiscarea fără dovezi este să mergem și mai departe decât propunerea Comisiei și să avem toate instrumentele necesare în uh, proceduri civile în care nu există uh, uh, latura penală. Aici aș dori să informez pe toată lumea că am verificat jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și există o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului, decizia Butler, sentința Butler împotriva Regatului Unit, care afirmă că o confiscare care nu este bazată pe dovezi uh, și care este uh, ordonată, care este uh, pronunțată în cadrul unor proceduri civile, este legală atâta vreme cât respectă prevederile legii. Și acolo persoana incriminată a beneficiat de asistența unui, uh, atâta vreme cât persoana incriminată a beneficiat de asistența unui avocat și a putut să aducă dovezi în fața curții. Trebuie ca uh, legile, legislația în vigoare să fie respectată în ceea ce privește uh, legea, legile referitoare la proprietate, dreptul la proprietate. Știu că anumite întrebări au fost adresate de către colegi, însă toate aceste întrebări își găsesc un răspuns dacă e să analizăm jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Aici e vorba de confiscări în proceduri civile, în cazul în care există activitate de natură criminală și acest lucru este deja utilizat uh, cu succes în anumite state membre, precum Regatul Unit, Irlanda, Italia, Slovenia, Slovacia și alții și de asemenea și în, regat, în, în Statele Unite ale Americii, unde a început inițial această procedură. Aș dori acum să vă explic care sunt schimbările pe care doresc să le fac vis-a-vis -vis de acest raport și eventual poate să mai uh, păstrăm ceva timp și pentru amendamente. Aș dori să retrag amendamentul 5 în ceea ce privește extinderea sferei de aplicare a directivei pentru acele infracțiuni criminale penale care sunt pedepsite cu maxim un an de închisoare și să menținem versiunea inițială din propunerea Comisiei, care limitează această sferă de aplicare la crimă organizată și la alte activități infracționale uh, la articolul 33 aliniatul 1. A doua schimbare pe care aș dori să o fac se referă la retragerea amendamentelor 12 și 14 referitoare la excluderea confiscării, posibilității extinse de confiscare în momentul în care o persoană a fost achitată. Dacă o persoană a fost achitată într-un proces penal, atunci nu ar trebui să fie posibil să avem confiscare în proceduri civile pentru acele activități, infracțiuni penale. Deci același principiul non-ibidem se aplică. Presenting by law, which is a right guaranteed by the convention. Acest drept este garantat de către convenție. Acesta se va regăsi în uh, text după discuțiile pe care le-am avut cu comisia. Înțeleg că vom uh, formula lucrurile mai clar iar accesul la un avocat va fi permis. Dar cine are banii să plătească un avocat, se poate acest lucru, așa încât statele membre să nu trebuie să fie obligat să ofere avocat ex officio pentru ca, pe persoanele care au resursele necesare. Dacă persoana respectivă nu are resursele, atunci trebuie să existe asistența juridică și persoana trebuie să primească un avocat. În ceea ce privește calendarul, este un dosar foarte important pentru Parlamentul European și pentru Comisia Libe. Deci propunerea mea este ca prezentarea proiectului de raport să aibă loc astăzi, așa cum s-a întâmplat, apoi pe 9 octombrie să fie termenul de depunere a amendamentelor cu o posibilă prezentare a amendamentelor la grupuri sau în reuniunile raportorilor din umbră. Votul orientativ ar putea să aibă loc în cadrul uh, LIBE pe 27 noiembrie. Vreau să mai spun că, între timp, pentru a putea accelera procedurile, am avut o discuție deja, o întâlnire cu raportorii din umbră ieri. A fost o reuniune foarte bună și am încredere ca uh, aceștia să poată să, să, să contribuie la o îmbunătățire a situației și să Poate să și întărească importanța acestui raport. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Macovei, iar acum uh, să ascultăm părerea o instituțiilor înainte să deschidem uh, discuția. Poate domnul Prive de la Comisie ar dori să facă un comentariu. După aceea vom putea da uh, și cuvântul Consiliului, dar în orice caz văd câțiva deputați care doresc să comenteze subiectul. Domnule Prive, aveți cuvântul mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru susținerea acestei comisii și pentru uh, uh, activitatea pe care a depus-o raportorul doamna Macovei pentru această propunere de uh, Comisiei cu privire la acest subiect. Comentariile Parlamentului European au fost deja ascultate, iar noi Uh, am analizat uh, propunerea raportorului și suntem de acord cu uh, ea că este nevoie să ajungem la o concluzie cât mai urgentă pe baza acestei propuneri. Mă bucur că proiectul de raport subliniază importanța de a sublinia în continuare eficiența cadrului legislativ al Uniunii și suntem deschiși să discutăm diferitele amendamente care au fost discutate de către raportor și care ar putea facilita confiscarea um, Uh, bunurilor în cazul în care uh, se dovedește că, sau a veniturilor în cazul în care acestea provin din infracțiuni. Câteva puncte importante. Amendamentul 4 propune introducerea unui sistem uh, de confiscare fără să fie bazat pe condamnare, aceasta și în absența unor proceduri penale. Uh, propunerea noastră pentru acest tip uh, de confiscare este posibilă numai în anumite cazuri în care nu se poate continua um, um, cercetarea. Însă acesta deci, merge dincolo de propunerea noastră. Acum, în legătură cu amendamentul 23, acesta permite ca confiscările um, să fie automate atunci când transferul a fost uh, în uh, avea ca valoare o sumă mic, mai mică decât adevărata valoare și principiul bona fide de asemenea trebuie să fie respectat iar uh, transferul de proprietăți, uh, dacă se demonstrează că rezultă din infracționalități, acesta este condiția care se îndeplinește, iar apoi considerăm că articolul 24 înghețarea veniturilor și bunurilor este bună, însă aceasta nu Faptul că nu autoritățile non-judiciare ar face această înghețare ar întârzia um, procedura ca atare și deci ar merge împotriva, de fapt, scopului acestui amendament. Domnule președinte, ca să vă spun foarte pe clar, um, foarte clar, dubile noastre cu privire la amendamentele propuse nu doresc să reducă eficiența acestui um, document cu privire la confiscare, ci vrem să pledăm mai degrabă pentru mai multă grijă într-un domeniu delicat din punct de vedere juridic și să evităm orice risc de um, punere la îndoială a acestei noi uh, legislații. Am notat de asemenea, domnule președinte, că amendamentul 5 nu este propus, nu mai este propus, a fost retras și competența Uniunii Europene la articolul 83 din TFUE este limitată la o listă de infracțiuni uh, gata stabilite și de aceea legislația cu privire la confiscare trebuie să fie și ea limitată la această listă de infracțiuni. Într-un fel, am putea spune că e regretabil, dar aceasta este realitatea acestui tratat. Mulțumesc, domnule președinte. Okay, if the presidency would like to make a point... Mulțumesc. Consiliul ar dori să ia cuvântul? Nu? Atunci am să dau cuvântul celor care doreau să ia să intervină. Și începem cu doamna Borsellino. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că am salutat această propunere de directivă a, a Consiliului și a Parlamentului European. Așteptam de mult timp acest text pentru că trebuie să existe reglementare în domeniul confiscării și înghețării activelor, pentru că este în interesul uh, public. Trebuie să confiscăm bunurile criminalității organizate, astfel încât să slăbim uh, um, criminalitatea, dar să putem să facem dreptate colectivității care a fost lipsită de niște bunuri care erau uneori necesare, chiar indispensabile și într-o perioadă de criză pe care precum cea pe care o traversăm acum, asemenea măsuri sunt mai mult decât binevenite. Salut raportul doamnei Macovei, și sunt în mare parte de acord cu dumnea ei, deoarece mi s-a părut că dumnea ei a dat dovadă de curaj, a vrut să simplifice și să accelereze uh, uh procedurile într-un domeniu atât de complex. Și textul comisiei uh, era destul de stufos. Poate că existau raționamente în jurul acestei eh, redactări nu foarte explicite, dar eu cred că avem nevoie de mai multă claritate și de cât mai multă precizie în exprimare. Au fost propuse mai multe elemente astfel încât această propunere să fie cât mai solidă cu putințe. Amendamentul 5 mi s-a părut unul care tocmai va eh, spori potențialul acestui raport. Și vreau să spun că eu am să uh, susțin acest concept care a fost exprimat, deoarece, deși Comisia uh, spunea că totul depinde de baza juridică, dar avea o asemenea listă de delicte, trebuie să fim foarte atenți când facem o asemenea uh, listă, pentru că să nu uităm și uh, definițiile, pentru că un delict, potrivit definiției, este uh, un act care poate fi pedepsit cu până la 12 ani de închisoare și nu mai mult. Mai există și alte amendamente pe care le-a citat doamna Macovei pentru mine ele erau importante totuși indispensabile, precum 12, 13, 14. Dacă am înțeles-o bine, Dumnezeu vrea să le retragă. Dar eu cred că, încă o dată, aceste amendamente erau importante. De asemenea, mi se par importante amendamentele 9, 10, 15, 16 și 17, care reunesc într-un singur articol ori confiscarea bazată pe o condamnare sau cea care nu se bazează pe o condamnare în prealabil. Cum spuneam, se adaugă mai multă claritate și face ca doar în cazul uh, uh, fugii uh, unei boli grave sau a decesului acuzatului să se poată suspenda aceste măsuri de uh, confiscare. În plus, trebuie să ne gândim la acele cazuri în care uh, bunurile posedate au o valoare disproporționată față de declarațiile persoanei acuzate. Ar trebui să ne gândim și la um, faptul că anumite persoane pot să reprezinte un pericol pentru societate. Este un criteriu de care se ține deja cont în anumite state membre și se consideră că este o circunstanță agravantă um, și un motiv în plus pentru a uh, confisca bunurile. Știți că deocamdată nu s-a Um, nu se aplică în multe state membre acest concept de instrument al delictului. Eu cred că acest text are o mare valoare morală, dar și simbolică. Încă o dată spun, este foarte bine atunci când bunurile care au fost uh, furate de la o colectivitate până la urmă să fie apoi restituite. Și Trebuie să spun că aceste măsuri care sunt deja prezente în legislația italiană au dat deja rezultate pozitive. Bineînțeles că există niște limite, se pot face niște uh, ameliorări, dar, cum spuneam, noi în Italia avem deja această experiență și eu cred că este bine să avem mai multe alternative, nu numai cea a confiscării bunurilor. În ce privește confiscarea și persoanele terțe, S-a vorbit despre acele cazuri în care bunurile au fost transferate cu titlu gratuit sau uh, uh, pentru o valoare inferioară valorilor de piață. Acum, în ce privește mafia, eu cred că această, acest tip de organizație uh, criminală întotdeauna a fost maestră în arta de a-și transforma transferurile ilicite în operațiuni cât se poate de legale, deci trebuie să fim atenți la acest aspect în domeniul cooperării între uh, um, um, puterile judiciare, între uh, magistrații care se ocupă de anchete, da, și aceasta este importantă și avem care o lacună în acest sens, dar poate că cel mai bine ar fi să avem o nouă propunere legislativă care să se ocupe tocmai de cooperarea între serviciile de resort atunci când este vorba despre aceste acțiuni de confiscare și de înghețare de active. Numai așa o să putem să facem progrese pentru că criminalitatea organizată de multe ori este transfrontalieră. Este de asemenea important să respectăm garanțiile și drepturile celor care au comis delicte și care trebuie să fie puși sub urmărire. Să nu uităm însă niciodată faptul că trebuie să garantăm cu atât mai mult drepturile victimelor și a celor care au avut de suferit. Mulțumim, doamnă Borsellino. Merci, monsieur le président. Eh bien, tout d'abord, je voudrais... Euh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru propunerea sa și vreau să o felicit pe doamna Macovei pentru munca sa deosebită care mă mulțumește, precum doamna Borsellino, însă regret că dorește să renunțe la câteva dintre amendamente, dar poate că o să se răzgândească între timp. Domnule președinte, știți foarte bine că în această comisie întotdeauna am acordat multă atenție luptei împotriva spălării banilor, împotriva criminalității organizate și așa mai departe. Și doamna Alfano, care este membră a Comisiei Libe, este și președintea Comisiei CRIM și chiar și doamna Borsellino și doamna Macovei fac parte din această comisie, dacă nu mă înșel. Deci știm foarte bine tot ceea ce implică lupta împotriva criminalității organizate, împotriva mafiei. Și știm că ce îi motivează este pofta de, de a câștig, de bani. Ori acum avem această propunere pe, pe care o așteptam de foarte mult timp și ne dorim ca bunele acelea, uh, acestor uh, uh, delinvenți să, se poate să fie nu numai confiscate, dar și înghețate. Eu, domnule Pribe, regret, dar eu nu cred că ar trebui să avem un text care să fie așa prea modest, prea timid. Putem să punem întrebări uh, serviciului juridic de la Consiliu, de la Parlament. Domnule Pribe, confiscarea bunurilor care sunt transferate unor terți, e bine, trebuie să fim prudenți în momentul în care vrem să le confiscăm. Dar dacă eu sunt o persoană terță și mi se dă un apartament pentru care plătesc mult mai puțin decât valoarea sa pe piață, nu o să-mi spuneți că eu habar nu am că nu e normal să fie așa nu trebuie să uh, îi luăm pe magistrați drept niște naivi, drept, niște, drept niște idioți. Eu cred că da, trebuie să respectăm drepturile victimelor și acest lucru este mult mai important decât respectarea drepturilor terților, care până la urmă sunt complici uh, cu mafia când acceptă asemenea uh, bunuri. Deci eu am încredere în doamna Macovei și în atitudinea dumnea ei, care este una foarte curajoasă <clears throat> și la Comisia Live și la Comisia Crim, la Parlament. <clears throat> Cred că uh, suntem de acord cu acest lucru și dacă aveți vreo putem să îi consultăm pe uh, uh, membrii serviciului juridic. Și încă o dată îi mulțumesc doamnei Macovei și mult succes. Doamna Alfana are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să subliniez unele dintre observațiile care au fost deja făcute de către doamna Boseno și doamna Veronic Matiu. Vreau să-i mulțumesc Monicăi pentru uh, faptul că munca dumnea ei este baza pe care se va baza munca Parlamentului European, astfel încât să ajungem la confiscarea și chiar la reutilizarea bunurilor care au fost uh, Uh, luate de la criminal. Monica, îți mulțumesc mult pentru munca depusă, dar te invit și eu să te răzgândești, pentru că noi te sprijinăm. Crede-mă, te sprijinim. Mi-a făcut foarte multă plăcere ce mi-a spus Rita Borsellino, pentru că a vorbit despre ce se întâmplă în Italia, faptul că în Italia avem deja această uh, poziție, dar faptul că și Veronica a spus același lucru, asta înseamnă că acum Parlamentul face mari pași înainte. În sfârșit am devenit conștienți de problemele așa cum sunt ele, reale și sunt mulțumită și de ce a făcut comisia până în prezent, deoarece mai multe puncte din programul său sunt de dreptul fundamentale și chiar și președinția Consiliului pe vremea mandatului spaniol a spus că erau niște uh, măsuri irevocabile. Dar haideți să fim atenți, să nu regresăm, pentru că am auzit din partea Comisiei două lucruri care se bat cap în cap. Suntem în întârziere pentru că am, trecut prea, am petrecut prea mult timp analizând această propunere, dar să fim atenți, să fim precauți, să căutăm toate garanțiile posibile și imaginabile. Sunt de acord, nu am nicio problemă cu acest lucru, însă mi-aș dori ca, ca această propunere nu care cumva să uh, fie acum limitată, să ni se pună un căluș. Uh, la, în gură. Criminalitatea organizată nu se oprește. Chiar și în acest moment ei acumulează bogății. Și nu sunt bogății care aparțin unui cetățean anume. Nu, aparțin celor 500 de milioane de cetățeni și celor 27 de state membre. Eu, Monica, te rog frumos să te răzgândești și să nu retragi acele amendamente pe care le-ai anunțat tu. Sunt de o importanță fundamentală. Este o muncă pe care o împărtășim între Libe și Crim. Criminalitatea organizată, societățile uh, uh de mafioți, prea puțin le pasă de ce vrem noi să facem mai și cu atât cu cât noi singuri ne răzgândim. Am două observații. Și eu am spus că eram uh, bucuroasă pentru ce a făcut comisia, dar am și motive să fiu dezamăgită. În propunerea comisiei lipsește un fel de denunț, o formă de renunțare, mă scuzați. Comisia a renunțat la propunerea pentru recunoașterea reciprocă a ordinelor de uh, uh, sequestrare de bunuri și de confiscare și mă întreb când va fi publicată această propunere și lipsesc și uh, uh, normele în ce privește gestionarea bunurilor care au fost confiscate. Sunt niște puncte fundamentale și eu aș vrea ca asupra acestor aspecte Parlamentul să aibă niște poziții foarte clare. În calitate de președinte a Comisiei CRIM, eu am să fac tot ce pot pentru a uh, uh, consolida, pentru a da cât mai multă forță acestui text. Repet, întregul proces de confiscare a patrimoniului obținut în urma unei activități criminale trebuie să fie eficace, pentru că apoi trebuie să existe și o gestionare a acestui patrimoniu și normele trebuie să fie aceleași în toate statele membre, nu trebuie să existe spațiu de interpretare. Ni se spune că există terți ă, de bună credință. Eu niciodată n-am văzut ă, o persoană terță de bună credință și Veronica a spus acest lucru. Dacă aveți vreo mirare în acest sens, vă invit să participați la audierile organizate de Comisia CREM pentru, CRIM, pentru că invităm experți și magistrați și ei de fiecare dată ne explică și ne dovedesc cu fapte cu ce anume se confruntă în activitatea lor și credeți-mă că există deja toate garanțiile pentru drepturile acuzaților. Eu sunt prima care spun că trebuie să garantăm drepturile acuzaților, dar să ne aducem aminte de faptul că există, în primul rând, drepturile victimelor. Mulțumesc! Grazie, onorevole Alfano. Mi prego se... Mulțumesc, doamna Alfano. Și întotdeauna încerc să mi-aduc aminte că mai trebuie să fim atenți și la timp. Timpul trece. Și uh, acest punct de pe ordinea de zi avea prevăzut doar o jumătate de oră și nu trebuie să fim în întârziere pentru că îl avem pe directorul Europol care ne așteaptă. Acum are cuvântul domnul de Jong. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere din această dimineață, trebuie să spun că nu mă mulțumește. Simpatizez oarecum cu reprezentantul Comisiei și am și câteva întrebări pe care aș dori să le adresez Comisiei, așa că sper că este atent. Comisia noastră, Comisia de Libertăți Civile, v-a cerut în trecut să fiți atenți la două aspecte, principiul de subsidiaritate și principiul de proporționalitate. Acestea figurează în tratat, deci nu e nimic nou. Și Comisia a făcut asta. Dacă e să mă uit la raportul Comisiei, subsidiaritatea a fost examinată îndeaproape și există foarte multe informații. S-a găsit calea cea mai prudentă pentru a face propuneri care să aibă o valoare adăugată. Și trebuie să vă spun că admir Comisia pentru faptul că încearcă să găsească o legătură și cu studiul de impact, evaluarea de impact. Și asta e un lucru bun pentru că a fost deja discutat în uh, Comisia pentru Afaceri generale, dar vă rog, dacă am putea să și avem textul acestui studiu de impact. Și acum iată că ajungem la principiul de proporționalitate. Comisia de asemenea a explicat foarte în detaliu de ce a, propus, a făcut această propunere. Însă nu a propus anumite lucruri pe care le-au cerut colegii noștri și din nou se face o trimitere la o jurisprudență a Curții Europene. Dar în afara unui caz care pentru noi este important. Nu avem alte informații, iar domeniul este deosebit de important pentru că există foarte multe ONG-uri, spre exemplu, care sunt în domeniu și care încearcă să lupte împotriva <clears throat> crimei organizate. Și atât că acum avem în fața ochilor această propunere foarte curajoasă din partea doamnei raportor. Și e foarte greu pentru noi să ne, să, să, să ne formăm o opinie. Uh, nu știu dacă încă ne mai încadrăm în cele în jurisprudența Curții Europene, doar dacă ne limităm la o sentință, la o pronunțare. Poate mai sunt și alte sentințe și alte uh, decizii care ne-ar putea fi utile și poate că în alte cazuri decizia curții a fost diferită pentru că gradul de risc a fost diferit în dosarul respectiv. Uh, deci aici e vorba de un caz specific și nu știu dacă ne putem forma o opinie pentru a ști clar dacă toate deciziile uh, curții europene merg în aceeași direcție și eventual Comisia ar putea să ne ajute să vedem cum putem lămuri această dilemă. A doua observație se referă la cele spuse de colegi. Eu am notat cele spuse de colegi la ședința coordonatorilor și faptul că avem nevoie de un aviz în ceea ce privește Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale și adevărat că e un domeniu foarte complicat. Dar în același timp, colegii mei, raportori din umbră, au cerut să facem și mai mult și de ce să nu ne referim la acea idee care a fost enunțată și anume să cerem un aviz din partea experților? Am avut discuții în numele grupurilor sau vom avea discuții în numele membrilor în mod individual? Este foarte important pentru că s-ar putea să ajungem la un text diferit în cadrul uh, ședințelor noastre cu raportorii din umbră care ar putea să fie eventual uh, respins de către comisie. Și uh, cu această discuție noi încă n-am avut-o la coordonator, așa că ar trebui să facem asta, să fim foarte prudenți, atenți. Sunt foarte bucuros de oferta făcută de doamna raportor și anume de a reduce sfera de aplicare pentru crimă organizată, așa cum a propus Comisia, pentru că acest lucru a fost un subiect larg discutat. Dacă vrem să extindem sfera de aplicare, atunci avem nevoie de un alt studiu de impact care să ne arate că, într-adevăr, se aliniază cu principiul de subsidiaritate și proporționalitate. Și sunt convins, așa cum spunea și doamna Modica Macovei, că vom reuși poate să avem un dialog pe această temă, dacă putem să examinăm jurisprudența din, împreună, eventual cu ajutorul Comisiei, cu ajutorul Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale, sunt convins că doar astfel vom reuși să luăm o decizie în cunoștință de cauza pe marginea unui dosar atât de important, pentru că e vorba și de drepturile omului și de standarde aplicate în domeniu. Mulțumesc! Thank you, Mr. De Young. Mulțumesc, domnule Young. Am văzut, v-am văzut că ați ridicat mâna, doamna Alfano, v-am văzut. Știu că dacă aveți ceva de spus pe tema asta, la punctul acesta precis, da, vă rog. Este extremamente breve, si, si, perché... si. Dar foarte pe scurt, foarte, foarte pe scurt. De Jong, colega a tirat în bal. Domnul De Jong referit la poziția uh, raportorilor din umbră. Eu cred că aceasta este poziția raportorului umbră din partea ALDE, pentru că eu în această calitate am vorbit și vor exista uh, apoi... Nu, dacă, nu va fi nicio problemă dacă vrem să fim siguri de ceea ce facem. Aceasta este poziția raportorului din umbră și nu este poziția mea individuală. Ok, now we go to Herr Voss. Foarte Herr Vorsitzender, auch ich möchte... Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să spun ceva, și anume că abordarea pe care o folosim acum este absolut uh, corectă și că trebuie să mergem pe această cale. Știm că colega noastră, Monica Macovei, este foarte angajată în acest uh, domeniu. Noi admirăm acest lucru, mi se pare foarte bine. Însă, din păcate, din cauza acestei presiuni a calendarului și din cauza numărului foarte ridicat de dosare în Parlamentul European și în Comisia noastră, nu mi-a fost până acum posibil să mă ocup uh, prea mult de subiect. Aș vrea însă să atrag atenția asupra două, trei puncte pe care aș dori să le mai uh, discut după aceea și bilateral cu doamna raportor, dacă este de acord. În momentul de față și, de fapt, din totdeauna am fost de părere că dacă uh, vrem să reglementăm ceva la nivel penal în Europa, trebuie să fim foarte precauți, pentru că dreptul penal în toate statele membre a crescut în timpul decenilor și secolelor și de aceea există o definiție diferită a diferitelor uh, infracțiuni. De aceea nu sunt convins dacă lucrurile care s-au propus vor putea fi integrate în sistemele juridice și în structurile juridice din alte state mai ales câteva principii pe care le-am văzut și în raportul de inițiativă din partea domnului de Jong, nu se potrivesc poate întotdeauna cu dreptul în, din statele membre. Aceasta este părerea mea spontană. Trebuie să fim extrem de precauți și la anumite principii, mai ales dacă ele vor fi sau nu acceptate. Aceasta este întrebarea. La amendamentul 3, 6 și 12, Principiul nibis in idem este un principiu pe care trebuie să-l uh, menținem și dreptul de proprietate și uh, limitele sale constituționale ale acestui principiu trebuie să fie luate în considerare de asemenea. Atunci când au loc prescrieri, trebuie să ne gândim și ce reprezintă această prescriere pentru că ea se bazează pe principiul siguranței juridice și pe libertății uh, juridice în general și cum se poate menține acest uh, principiu și principiul uh, de nevinovăție. Toate aceste principii pe care noi în dreptul european și în Parlamentul European le-am susținut și le-am construit în decursul anilor trebuie să fie cântărite atunci când facem astfel de propuneri. Dacă există vreo nelămurire și ceva care trebuie clarificat în ceea ce privește principiile și pilonii statului de drept, trebuie să analizăm atent situația. Există reguli în care statul de drept ar putea eventual să fie afectat negativ. Eu sunt un aparator al sistemului statului de drept. Am avut situații ca în vară în România, unde arbitrarul își face loc în societate și de aceea trebuie să menținem întotdeauna câteva principii în cadrul uh, tuturor uh, modificărilor pe care le facem în domeniul juridic și să ținem cont de aceste principii. Mulțumesc, mulțumesc domnul Santisevici, dacă, doamnă, dacă vreți să vorbiți pe scurt, însă, pentru că nu mai avem timp. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, expunerea de motive, mai multe state care au introdus legislație de, legislația de confiscare um, au, au fost în asemenea situație. Vreau să vă spun că Croația a introdus uh, regulile pentru folosirea eficientă și nebatată pe sentință în uh, cazul confiscărilor de bunuri și valori și în um, cazul de um, bunuri și valori transmise către un terț. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru că ați vorbit foarte pe scurt. Acum vreau să mă întorc uh, la domnul, nu, domnul Prive. Doriți să luați cuvântul înainte să dau cuvântul raportorului? Da, vă rog, în legătură cu ceea ce s-a spus înainte. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, permiteți-mi, vă rog, uh, să spun câte ceva. Mulțumesc și pentru contribuțiile de până acum. Nu cred că am făcut o propunere timidă. Eu am uh, pledat, însă, pentru ceva prudență în anumite domenii mai ales domeniile în care trebuie să fim prudenți eh, sunt acelea în care trebuie să vorbim de sancțiuni, fie de persoane care nu au fost condamnate sau care sunt eh, partii de terțe. Trebuie să fim eh, conștienți de faptul că acest subiect, mult mai mult decât alt subiect de drept penal, subiect pe care l-am discutat aici în comisie, are foarte multe diferențe de suportat în statele membre. În unele state este aproape imposibil să confiști bunuri dacă acestea nu sunt legate, de exemplu, de o condamnare a persoanei respective. Deci există diferențe foarte mari. Trebuie să fim conștienți de aceste diferențe. Statele membre vor putea să vorbească în numele propriu uh, Trebuie însă să fim conștienți că în anumite tradiții de drept penal în statele membre, acesta este o propunere cât se poate de revoluționară, în timp ce în alte state membre s-ar putea să reflecte exact uh, situația legislației naționale. Considerăm că articolul 83 din uh, tratat nu permite armonizarea dreptului penal decât în legătură cu infracțiunile listate în acest uh, document, Bineînțeles că crima organizată, însă, care este o definiție foarte largă, intră și ea și nu previne, însă nu împiedică statele membre să investigheze și alte infracțiuni decât cele listate. Aceasta ar putea apoi să creeze un standard pentru anumite infracțiuni care nu sunt uh, acoperite de către tratat uh, care să intre deci în competența Uniunii. Sunt de acord cu dumneavoastră că propunerile noastre sunt oarecum incomplete, în sensul că ar trebui să ne gândim și la cooperarea judiciară și poate că sunteți conștienți că Comisia lucrează pe acest uh, dosar deja. Domnul De Jong, veți primi studiul de impact în curând. Înainte să facem propunerea, am verificat foarte bine dimensiunea drepturilor fundamentale, cu serviciile noastre juridice și cu departamentul nostru pentru drepturile fundamentale și cu Digi uh, Justiție. nu sunt convins că o agenție pentru drepturile fundamentale ar adăuga ceva mai degrabă, poate ne-ar face să pierdem timp sau haide să nu spunem chiar așa, ne-ar pierde poate anumit, preocupările ne ar deconcentra. În ceea ce privește examen, examenul de subsidiaritate, știm că statele membre sunt extrem de sensibile atunci când e vorba de armonizarea dreptului penal. Da, noi considerăm că este într-adevăr o nevoie puternică de a legisfera la nivel european pe această problemă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Măcovei. Aveți cuvântul acum. Mulțumesc, dragi colegi. Mulțumesc și Comisiei pentru această dezbatere foarte interesantă. Aș vrea să mă refer la câteva aspecte. În ceea ce privește domeniul de aplicabilitate, înțeleg că vreți să-l păstrați așa cum este acum. Dacă din perspectivă juridică lucrurile acestea sunt în regulă, atunci eu n-am nimic împotrivă. Am început o discuție ieri cu serviciul juridic Iar începutul discuției ne arată că nu putem să mergem mai departe decât articolul 83. Dacă discutăm și se poate, atunci eu n-am nimic împotrivă. N-am nimic împotrivă să păstrez lucrurile așa cum sunt. Apoi, unii dintre dumneavoastră ar dori să lase posibilitatea deschisă pentru procese civile în caz de confiscare, atunci în cazul în care este achitare am discutat și am văzut că există anumite decizii din partea CEDO pe astfel de cazuri. Trebuie să vedem dacă există spețe în care se poate face acest lucru sau dacă există unele în care nu se poate aplica um, procedura. Cred că depinde de motivul pentru care respectivul a fost achitat. Și voi vedea acest lucru și voi face o propunere. În ceea ce privește confiscarea de către de la persoane terțe, nu suntem de acord cu Comisia și mă voi referi la justificarea pe care am făcut-o în raport când am propus să elimin aceste elemente. Toate circumstanțele care pot limita confiscările de la persoane terțe, este clar că dacă o persoană primește o proprietate pe gratis sau dacă cumpără o proprietate cu valoare sub prețul pieței, atunci este suspectabilă pentru a, de a fi analizată pentru a vedea care este originea proprietății. Nu este nevoie să verificăm uh, acest lucru. Trebuie să verificăm însă același lucru și, uh, bineînțeles, uh, la nivelul statal. Însă, anumite state membre rezolvă problema în alt fel. Principiul este urmărește banul, indiferent de unde vin banii, că este vorba de bunuri imobiliare sau de valori nemobiliare. O persoană de bună credință, un terț, poate însă să dea judecată um, pentru această acțiune și să rezolve însă în același timp uh, problema cu persoana de la care a primit proprietatea. Deci nu statul trebuie să intervină statul recuperează banii care au fost produși în activități criminale și de infracționalitate. Dacă cineva e naiv și nu se gândește, nu se, că ar putea să vină din astfel de surse, își poate totuși rezolva problema prin intermediul unui proces civil cu persoana care i-a oferit proprietatea. Înțeleg că sunteți de acord cu aceasta și aș vrea să păstrez textul așa cum este. Acum, în ceea ce privește consultarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale, eu sunt de acord cu Comisia că nu este necesar, pentru că nu ar face decât să întârzie lucrurile. Aș vrea să repet din nou că suntem în măsură să consultăm Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și aceasta este mult mai importantă decât uh, un aviz care vine de la Agenția pentru Drepturi Fundamentale. Și iată de ce eu nu văd de ce ar trebui să schimbăm procedura. În principiu, de fiecare dată când consultăm o parte, trebuie să consultăm și pe cealaltă parte, cum e cazul aici pentru consolidarea legislației. Eu nu sunt pentru această consultare, deci care nu este justificată și nu a fost nici uh, explicată nevoia sa. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului uh, lucrează după principiul jurisprudenței, deci o hotărâre este suficientă, deja constituie jurisprudență. un uh, caz se bazează întotdeauna pe fapte specifice. Putem să ne uităm la aceste fapte specifice și să tragem o concluzie. Atâta timp cât aceasta însă este legală, persoana poate să se adreseze în justiție și poate să aibă drept și la avocat pentru apărare. Mulțumesc! That be it for the... Și astfel se încheie dezbaterea la acest punct. Pentru deocamdată trecem imediat la următorul punct. Avem cam 20 de minute întârziere. Îmi cer scuze pentru acest lucru. Dar poate că o să mai recuperăm din întârziere. Urăz bun venit domnului director al Europol. Deci trecem. Dar înainte trebuie să uh, discutăm despre punctul 23 documentul de lucru al serviciilor comisiei referitor la revizuirea programului <clears throat> european privind protecția infrastructurilor critice. Comisia Europeană în luna iunie a publicat un document de lucru pe această temă, revizuirea programului european pentru protecția infrastructurilor foarte importante. Comisia ne va face o scurtă prezentare și apoi voi da cuvântul membrilor. Acum dau cuvântul domnului Lex, Lex din partea comisiei. I'd like to take uh, just a... Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva minute pentru a vă explica în mod telegrafic ce încercăm noi să facem în momentul în care încercăm să protejăm Uh, infrastructurile critice, care este situația actuală și care sunt gândurile noastre de viitor. De fapt, pe PIC este un program nou în ceea ce privește politica de securitate a Uniunii Europene. A început în 2006, deci am putea spune chiar al altă ieri, și așa cum ați spus și dumneavoastră, reprezintă un uh, program care permite protecția infrastructurilor critice din Uniunea Europeană. E vorba de clădiri, e vorba de imobile, e un instrument legislativ, există și o directivă în domeniu, în ceea ce privește modul în care se identifică și se protejează infrastructurile transfrontaliere critice. Această directivă este susținută și de anumite măsuri de aplicare. Una se referă la operatorii din statele membre care pot să facă un schimb de informații în ceea ce privește infrastructurile critice. E vorba de SEWIN. E rețeaua de avertizare referitor la infrastructuri critice. Avem de asemenea și un program de finanțare care sprijină proiecte pilot și de cercetare în ceea ce privește protecția infrastructurilor critice. Avem și o dimensiune externă, pentru că am avut dialoguri intense cu Canada, cu Statele Unite ale Americii pe această temă și, de asemenea, mai avem și un scop pentru acest program și anume să sporim uh, sensibilizarea în ceea ce privește uh, sistemele de protecție la nivel național. Acest program, PEPIC, a fost lansat acum șase ani de zile și iată că a venit momentul să revizuim acest program. Revizuirea, de fapt, inițial era prevăzută doar pentru directivă, dar, de fapt, uh, revizuirea, de fapt, se referă la întregul program. Veți găsi evaluarea, precum și uh, expunerea de motive în documentul care a fost publicat în luna iunie pentru a opera această revizuire. În principiu, noi suntem de părere că programul, mai ales directiva, uh, nu au ajuns să ne furnizeze rezultatele scontate. Domnul președinte intervine, vă rog. Vă rog frumos din nou, sunt câțiva membri în sală care au discuții bilaterale în timp ce comisia încearcă să prezinte un document, așa că vă rog frumos, vă rog frumos cei care ați mai rămas în sală să păstrați liniște. Comisia, puteți continua. Mulțumesc, domnule președinte. Noi suntem de părere că în momentul de față directiva încă nu a dat rezultatele scontate. Se limitează doar la două aspecte, la două sectoare diferitele criterii și diferitele moduri în care funcționează directiva au făcut în așa fel încât statele membre au analizat doar acele infrastructuri la nivel național care, dacă ar fi puse în pericol, ar putea eventual să aibă repercusiune asupra vecinului alăturat. E o situație absurdă în care doar 14 infrastructuri au fost astfel identificate și raportate a fi infrastructuri critice pentru întreaga Uniune Europeană. Doar 14 în domeniul energiei și în domeniul transporturilor. Deși noi știm cu toții că acest grad de uh, e vorba de uh, infrastructuri critice care pot afecta diferite sectoare, întreaga economie. S-ar putea, spre exemplu, dacă ar exista o tăiere de curent total, așa cum s-a întâmplat în 2006, atunci evident că sectoarele financiare, transporturile, uh, transportul aerian, toate aceste sectoare vor fi afectate. Deci am senzația că s-a pierdut pe undeva scopul inițial. Acum, în ceea ce privește modul în care operează programul. Programul, într-adevăr, a avut rezultate interesante. După cum am spus, am avut dialoguri repetate cu Canada, cu Statele Unite ale Americii și avem un schimb de cele mai bune practici. Uh, de natură transatlantică și că poate că s-ar putea să ajungem la un fel de cutie cu unelte care să ne permită să acționăm împreună. Am avut un schimb de experiențe practice, tocmai pentru a vedea cum anume trebuie să identificăm, să protejăm astfel de infrastructuri critice, cum putem angaja dialogul cu operatorii privați în așa fel încât să ne susținem reciproc, să ne ajutăm reciproc. Programul financiar a fost uh, nu au fost în întregime cheltuit, sumele nu au fost în întregime cheltuite și sunt motive pentru asta. Veți găsi toate exemplele în detaliu în document. Iată, aceasta este munca pe care am făcut-o până în prezent și ne putem face deja o părere despre cele ce s-au realizat până în prezent. Evident, acum întrebarea este dacă programul poate fi revizuit. Și vom veni cu un set de propuneri pe la începutul anului 2013. Evident că programul poate fi revizuit, dar pentru asta ar trebui eventual să renunțăm la anumite măsuri, să schimbăm anumite măsuri, însă problema cheie este menținută în continuare. Trebuie să protejăm elementele cheie din infrastructurile critice care ar putea să aibă un anumit risc de proastă funcționare sau de chiar de întrerupere. Părerea noastră și vă rog să vă gândiți la acest lucru. Informația se bazează pe o muncă ă, încă în ă, derulare. E bine, impresia noastră, plecând de la diferitele aspecte, și aceasta este ultima mea observație, domnule președinte, este că noi ar dori să trecem de la identificarea infrastructurilor critice către identificarea și evaluarea gradului de uh, importanță a acestor infrastructuri în Uniunea Europeană. To a more, say, horizontal uh, and, and close, close to the real world, uh, uh, if I may. Și dacă îmi dați voie să folosesc această expresie, în cazul în care ar avea loc o prăbușire a sistemului IT într-un spital sau în ce privește o rețea de transporturi sau de uh, energie, ei bine, întregul continent ar fi afectat. Ca să mă uit la punctele cele mai critice și ca să facem adevărate evaluare și să discutăm despre uh, gestionarea riscului. Eu cred că trebuie întotdeauna să ne gândim căror riscuri vrem să le facem față. Acesta este primul pas. Al doilea pas este care sunt măsurile colective pe care trebuie să le luăm pentru a ne pregăti. E vorba despre sesiuni de formare, de uh, exerciții, uh, de uh, sesiuni de antrenament unde să participe mai multe state membre și să știm cum trebuie să răspundem în cazul unei asemenea catastrofe. Și autoritățile pe plan local, pe plan național, trebuie să știe foarte bine cum trebuie să reacționeze în asemenea cazuri. Deci trebuie să ne și gândim la mai multe scenarii posibile. De asemenea, trebuie să ne pregătim să facem față, cel puțin pe o perioadă de două săptămâni după ce ar avea loc un asemenea dezastru și să știm cum putem să avem o soluție europeană, un răspuns la nivel european în asemenea circumstanțe. Întregul program program pe pic în 2006 a fost adoptat cu unanimitate pe baza articolului 308, care acum a devenit uh, 352. Uh, Odată cu schimbările din tratul de la Lisabona, avem, odată cu articolul 106, prevederi specifice pentru protecția civilă. Nu e vorba despre armonizare legislativă neapărat sau o armonizare a cadrelor legale. Nu, acest articol ne deschide calea pentru a avea o platformă europeană de colaborare colaborarea operatorilor europeni care trebuie să garanteze un nivel cât mai ridicat de protecție civilă. Vă mulțumesc pentru atenție. Now, if... Mulțumesc. Dorește altcineva să facă vreun comentariu? Bun, nu dorește nimeni, deci vă mulțumim foarte mult pentru prezentare și pentru participarea la discuție pentru acest program de infrastructură important. Acum uh, putem să trecem la punctul următor, exact la țanc, pentru că 10 jumătate era chiar ora de pe program la care trebuia să avem o dezbatere despre Europol, programul de lucru, evaluare și criminalitatea informatică. Și uh, îl vom asculta pe domnul Wainwright, directorul Europol. Good to, good to have you here, Mr. Wainwright. We thank you for being here again for this joint debate on Europol and cybercrime. Bine ați venit la această dezbatere comună pe tema Europol, program de lucru, evaluare și criminalitate informatică. Comisia dorește să propune pentru următoarele zile o propunere în domeniul acesta și acesta este unul din subiectele importante pentru Comisie în domeniul uh, pieței în domeniul uh, securității interne. Este vorba de un program care a fost uh, pregătit de către comisara Malmström și în pregătirea acestei propuneri, care uh, este prevăzut și un dialog cu Europolul. Domnul Wainwright, directorul Europol, are de aceea cuvântul acum pentru 15 minute pentru a ne prezenta în primul rând perspectiva Europol, programul de lucru 2013, studiul de evaluare extern și metodologia. După prezentarea dumnealui, vom putea să-l asculta și pe domnul Reinhard Priebe, care este director pentru securitatea internă la DG Home în Comisia Europeană. El ne va explica care este perspectiva Comisiei despre propunerea Europol și care este starea de fapt. Iar uh, apoi vom vorbi și despre noul uh, centru pentru cibercriminalitate pe care l-a instaurat Europolul și despre o strategie pentru a putea combate cibercriminalitatea. Haideți să-l ascultăm acum uh, pe domnul Wainwright în următoarele 15 minute și după aceea vom deschide discuțiile în sală. Domnul Wainwright are o prezentare PowerPoint, dacă nu mă înșel. Dacă e gata tehnica, putem începe. E gata? La serviciul tehnic uh, responsabil cu PowerPoint-ul, toată lumea e gata? Încă un minut, spune. Secretariatul bun, încă mai așteptăm câteva minute pentru ca să putem și vedea prezentarea uh, PowerPoint. Mulțumesc! Of course. Let's hear from Mr. Wainwright the introduction of his... Haideți să-l ascultăm pe domnul Wainwright. Aveți cuvântul, domnule Wainwright. Vă fac câteva remarci introductive acum mai întâi. Dragi colegi, mulțumesc în primul rând că m-ați invitat aici pentru ca să vă vorbesc despre uh, orientările generale în legătură cu Europol și acest program. Uh, și de asemenea și uh, vă voi vorbi de câteva reglementări Europol pentru următoarele luni și despre ultimele evoluții care sunt uh, foarte importante în acest domeniu, așa cum a spus și domnul uh, președinte, de exemplu Centrul European uh, pentru combaterea cibercriminalității. În următoarele 15 minute vă voi vorbi despre obiectivele strategice pe care le-am stabilit în programul de lucru pentru 2013 și mai voi, voi mai vorbi și despre alte subiecte pe care le-a menționat președintele membrii comisiei au fost invitați să ne viziteze la Haga în noul nostru sediu în noiembrie. Sper ca dumneavoastră să folosiți această ocazie pentru ca să ne întâlnim acolo și să, ne, să vă familiarizați și cu activitatea noastră. După cum știți, rolul Europol este îmbunătățirea activității autorităților pentru uh, legislative, Uh, mai ales cele în domeniul schimbului de informații în domeniul infracționalităților și o, a totul pentru a avea o Europa mai sigură pentru cetățeni. Este un uh, mediu din ce ce mai uh, dificil, cel în care trebuie să lucrăm și să activăm. Este vorba de crimă organizată din ce în ce mai rafinată și totul în contextul crizei economice cu care ne confruntăm acum Deci, combaterea crimelor uh, la ora actuală este una din cele mai mari provocări cu care se confruntă Europolul în momentul de față, încercând uh, să își uh, transforme instituția într-una și mai eficientă, concentrându-ne, bineînțeles, pe rezultate în aceste obiectivuri. Programul nostru de lucru pentru 2013 stabilește de aceea cadrul în care vom spera să putem atinge aceste rezultate mai, deci un oficiu polițienesc european mai eficient. După cum spuneam, complexitatea mediului în care trăim și lucrăm acum este din ce în ce mai mare și am discutat cu mai mulți reprezentanți ai Comisiei CRIM despre uh, manifestarea crimei organizate în ultima vreme, care a devenit mai globală, care a, iar grupurile criminale au devenit mai dinamice și mult mai um, țintite în acțiunile lor, mult mai flexibile și mai mobile în, în, uh, în contextul uh, granițelor uh, Uniunii Europene. Este important de asemenea ca instrumentele noastre să poată să combată și orice formă de activitate ilicită. Grupurile din Africa de Vest, de exemplu, recrutează acum cetățeni din Uniunea Europeană, mai ales cei din Europa de Est, care să acționeze ca, așa zis, curieri între aceste două continente pentru ca să îmbunătățească schemele de trafic. Între timp, internetul ajută și el, bineînțeles, fiind facilitatorul perm- permanent și cel mai bun al crimei organizate și un mediu propice pentru aceasta. Avem o estimare a costului global al cibercriminalității, l-ați văzut pe această prezentare. Uh, majoritatea însă venind din industria privată. Întotdeauna însă trebuie să fim grijulii în ceea ce privește aceste cifre. Eu nu sunt deloc satisfăcător de faptul că nu avem o estimare mai precisă cu, uh, prin intermediul cercetării care se face. Ar trebui să se întâmple de aceea mai mult și în domeniul guvernelor și în domeniul juridic pentru ca să înțelegem mai bine impactul cibercriminalității și a crimei organizate în totalitatea asta. În moment putem vedea deci că e vorba de o afacere destul de grasă, văzând cifrele de pe ecran, vă dați seama și singuri. Există și o cerere din ce în ce mai mare pentru serviciile Europol. În 2007, de exemplu, am avut 27 de operații în aproape 14.000 de cazuri, deci o creștere cu 17% în comparație cu anul dinainte, cu 2010 și așteptăm o cifră pentru 2012 chiar mai mare decât uh, aceasta, deci de 22% mai mare decât cea din anul trecut. Deci există o creștere radicală a nevoii uh, a uh, serviciilor, nevoii de serviciile noastre. Vedeți aici și tendințele, primim din verite informații prin intermediul bazei noastre de date. Există 20 de domenii în care acționăm și vedeți o creștere foarte mare între 2008 și 2012, de fapt, în operațiunile noastre și contribuțiile de asemenea pe care le primim din partea statelor membre. Aceasta înseamnă mai multă activitate, mai multe informații de gestionat și uh, trebuie de notat că nu a existat uh, nicio creștere în numărul de criminaliști pe care îi avem uh, la Europol, deci de angajați deși munca noastră a crescut uh, foarte mult în ceea ce privește organizarea și gestionarea resurselor noastre. În ceea ce privește schimbul de informații, iată volumul uh, schimbului de informații prin intermediul Europol, vedem că între timp suma acestor operațiuni duc la și la mai multă susținere necesară pentru statele membre la fața locului, un exemplu pe care noi îl numim oficiu mobil, uh, înseamnă că experți trebuie să vină la fața locului pentru a ajuta pe investigatorii naționali să gestioneze ancheta cât se poate de complexă de obicei. Bineînțeles că ei nu au puterile executive de care ar trebui să dispună, dar oferă acces mobil la bazele noastre de date la fața locului și oferă și, bineînțeles, o sursă importantă de expertiză. Este, deci, o creștere foarte mare și în numărul acestor oficii mobile în ultimii ani, din 2010-2009. O creștere foarte importantă în ultima vreme este și uh, cea a intervenției echipelor noastre comune de investigații. Vedeți că în ultimii 10 ani Uniunea Europeană a dezvoltat foarte multe legislații anticrimă, antiterorism și vedem că statele membre și autoritățile lor folosesc capabilitățile pe care le pun la dispoziție aceste echipe comune operaționale acestea fiind de, inspirate, de exemplu, și de promo, promovarea făcută de către Comisia Europeană. Comisia oferă fonduri și posibilitatea de a um, susține aceste echipe mixte de intervenții și anchetă. Aceasta arată mai mult, uh, și aceasta arată și că Europolul va trebui să investigheze um, mai uh, precis. Acum uh, și responsabilitățile uh, Europol au crescut uh, în ultima vreme și posibilitatea de a combate crima organizată a crescut. Consiliul uh, European a adoptat mai multe legi în acest sens, iar Europolul este cel care trebuie să coordoneze implementarea acestor uh, operațiuni pentru a ține cont de priorități, dar și pentru a sublinia documentul strategic uh, și ciclul strategic pe care trebuie să-l urmeze acest aceste, schimb, aceste echipe. Acum, între timp, operațiunile au uh, fost uh, așadar în creștere și în momentul de față trebuie spus că este vorba de o realitate. O realitate faptul că presiunea cărora suntem supuși este din ce în ce mai mare. Ce face Europolul pentru a se a rezolva aceste probleme, pentru a face face acestor provocări. Trebuie, în primul rând, să reprioritizăm uh, activitatea noastră, pentru că avem mult mai multe sarcini, iar uh, o mare parte din programul nostru pentru 2013, care a fost aprobat de către uh, oficiul nostru, de către managementul nostru, a fost considerat ca, ca fiind așadar un program potrivit. Vedeți, în ceea ce privește acum economiile noastre, în 2011 am încercat un exercițiu de economii, uh, de, de asemenea și uh, prin intermediul unei noi strategii de resurse umane și printr-o nouă gestiune și un nou management încercăm deci să reducem cu 5% bugetul nostru, de exemplu o reducere a costurilor de traducere și o îmbunătățire în eficiența îmbunătățirea um, reuniunilor, de exemplu, s-au redus de la 6 la 4 reuniunile Comitetului de Manager al uh, Europolului pe an. Apoi, uh, tot ca rezultat al, program, al reorganizării din timpul uh, verii acesteia, am încercat să instaurăm acest semn Centru European pentru combaterea cibercrimei și aceasta va contribui și la o combatere mai eficientă a fenomenului prin reducerea posturilor de management cu 20%, de asemenea se vor mai obține niște reduceri. Vom încerca să îmbunătățim însă și eficiența proceselor noastre uh, de activitate. Mă refer aici și la suma de informații pe care trebuie să o gestionăm. Am lansat uh, un nou concept care permite o mai bună țintire a sarcinilor pentru reducerea duplicării serviciilor și pentru a putea să îmbunătățim uh, mai ales sinergiile între diferitele domenii în care activăm. Vedem din ce în ce mai multe legături între fenomenele criminale, de exemplu traficul de droguri și uh, întreprinderile care se ocupă de aceasta și uh, care s-au reorientat acum și către persoane fizice și deci e nevoie de un uh, mediu mult mai flexibil pentru operațiunile pe care le punem în aplicare. Cooperarea îmbunătățită și cu sectorul privat uh, este o prioritate pentru noi. Mă refer aici mai ales la conlucrarea în domeniul cibercriminalității. Capabilitățile noastre financiare trebuie să fie și ele redirecționate pentru ca să se poată urmări activitățile criminale mult mai bine și îmbunătățirea interoperabilității în cooperarea cu celelalte agenții ale Uniunii Europene este de asemenea o prioritate. Mă refer aici și la alte organe, cum ar fi Europol. Un al doilea obiectiv uh, esențial pentru anul viitor este susținerea operațiunilor care sunt legate de cele, acele priorități în crima organizată, deci acele um, opt priorități care sunt amenințări la adresa Uniunii Europene. Trebuie să asigurăm, deci, faptul că ne concentrăm operațiunile pe acele opt uh, amenințări principale pe care le-am identificat la nivelul Uniunii Europene. În 2013 încercăm să găsim uh, și un mai bun sistem de evaluare a acestor uh, amenințări. Comisia noastră a întrebat Europolul în ultimele luni despre metodologia pe care o folosim. Trebuie spus că în cadrul acestui ciclu de lucru încercăm să ne îmbunătățim metodologia pentru ca să ne asigurăm că avem un set foarte stabil de concluzii în acest domeniu. Metodologia SOCTA, așa zisă, este de fapt un document public care a fost uh, întocmit la cererea clienților, dar și implicând, uh, bineînțeles, oameni de știință și ONG-uri. Este Scopul acestuia este să se analizeze caracterul amenințărilor și grupurilor uh, de crimă organizată și natura organizațiilor acestora și a activităților pe care le depun. Noua metodologie este de aceea mai bună decât oricare pe care am avut-o înainte și suntem siguri că aceasta va duce și la un rezultat mai bun. În uh, programul de lucru ne vom acorda, ne vom Uh, ne vom concentra, vă scuzați, și pe o mai bună sistem, un, mai, un sistem mai bun de analizare a datelor, o capacitate de a supraveghea mult mai bună pentru a putea să reportăm uh, autorităților din statele membre sau actorilor de unde vin uh, prioritățile, de unde vin amenințările cele mai mari, deci un fel de inventar. Apoi vreau să vă vorbesc și despre SIEN, Siena, care este metodologia noastră de schimb de informații și care a fost folosită de către majoritatea statelor membre. Uitându-ne la viitor și la noul regulament Europol, un studiu al Comisiei și al uh, bordului de manager de la Europol au stabilit uh, o nouă, activ, o nouă metodologie de acțiune care se va um, concentra și pe o posibilă nouă reglementare care va fi propusă de către Comisie pentru funcționarea noastră. Evaluarea a fost publicată, între timp s-au prezentat uh, deja documentele și către Consiliu și către Parlament au fost trimise rezultatele acestei analize și cred că ați primit și un rezumat al acestui raport cât se poate de lung. Actorii din domeniu consideră că valoarea adăugată pe care o aduce Europol față de statele membre este din ce în ce mai mare și că aceasta trebuie să fie sesizată. Se fac de asemenea și câteva recomandări pentru ca Europolul să devină mai eficient pe viitor. Nu mai am timp decât să vă subliniez unul sau două din aceste aspecte. Aș vrea să subliniez mai ales faptul că în continuare, nivelul de schimb de informații între statele membre și Europol trebuie să se îmbunătățească. În continuare există disparități puternice între uh, felul în care se schimbă informația între statele membre, dar și între agenții și state membre. Și în ciuda faptului că ne-am îmbunătățit foarte clar capacitățile tehnice pentru a pune în comun aceste date, rămân în continuare probleme care se bazează până la urmă pe puterea de leadership și pe cultura acelor organizații uh, în funcție de valoarea pe care o acordă acestui schimb de informații la nivel european. Consider că regulamentul pe care îl va propune Comisia ar trebui să țină cont tocmai de importanța încurajării acestui schimb de informații între diferiții actori pe viitor. Am recomandat și ca noul regulament să oferă mai multe puteri de investigație sau de susținere a activităților investigative, de exemplu prin oferirea de fonduri. Cred că acesta a funcționat foarte bine până acum și s-a dovedit a fi un domeniu esențial al activității noastre. Pentru a putea îmbunătăți și flexibilitatea mediului nostru de acțiune, bazându-ne pe un flux de informație mult mai mare, ar trebui să acordăm atenție și înlocuirii Definiție prea rigide a sistemelor de procesare a datelor. Mi se pare foarte important să schimbăm această definiție. Dacă urmăm această schimbare, trebuie să ne asigurăm însă să facem același lucru și cu capacitatea noastră de a analiza datele, dar și cu posibilitatea de a menține sau a îmbunătăți stabilitatea standardelor noastre de uh, protecție. Un alt punct, un ultim punct, de fapt, pe care vreau să-l menționez în legătură cu acesta este legat de relația Europol pe viitor cu Parlamentul European. Am vorbit foarte mult de posibilitățile pe care le-am putea aborda, prin care Parlamentul European ar putea să aibă instrumente mai eficiente de a supraveghea și controla activitatea Europol. Mă bucur foarte mult să regăsesc sper eu, în regulamentul viitor câteva prevederi și cu privire la această problemă și la accesul sporit al Parlamentului la documentele clasificate ale Europol și la procedurile secrete. Am corespondat cu uh, președintele comisiei dumneavoastră în ultima vreme și sperăm să ajungem la acest rezultat. Domnule președinte, în concluzie, deci, cred că Europolul după cum ați văzut din prezentarea pe care v-am făcut-o în acest PowerPoint, are un, se află într-un moment esențial pentru a se angaja mai mult în cooperarea cu partenerii săi la nivel european și, între timp, uh, mediul în care vom acționa va fi din ce în ce mai complex, după cum știm, și va trebui să ne modernizăm și capacitățile, să ne eficientizăm activitățile. Uniunea Europeană încearcă să facă acest lucru Sperăm să putem uh, să ne bazăm în continuare și pe susținerea acestui, uh, acestei comisii și pe Parlament în general pentru a putea oferi mijloace financiare care să vă ajute să vă îndepliniți uh, toate sarcinile. În următoarele luni vom discuta cu Parlamentul, cu Comisia și cu Consiliul pentru a adopta acest nou regulament cu privire la Europol. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Wainwright! mulțumesc pentru această prezentare interesantă, care a fost extrem de utilă pentru noi, pentru că evoluțiile pe care le așteptăm de la această agenție foarte importantă, care este Europolul, în uh, domeniul combaterii crimei organizate și a cooperării între poliție și instituțiile organele justiției este extrem de importantă. Acum vreau să ascultăm comisia, vă rog. Am înțeles că domnul Pribe, care vine de la Digi Home, ar dori să facă și el o prezentare. Și după aia vom da drumul discuțiilor. Cu siguranță vom avea timp și pentru întrebări din sală. Poate că deputații doresc să facă anumite comentarii. După aceea, domnul Pribe, aveți cuvântul. Chairman, and thank you for giving opportunity to say a few words on where we stand on the proposal of the... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că mi-ați dat ocazia să spun și eu câteva cuvinte despre viitoarea propunere de regulament cu privire la Europol. Așa cum a spus uh, și uh, Directorul Europol, domnul comisar Fule, a acceptat și a susținut raportul de evaluare despre care a fost vorba în prezentarea dinainte. Deci nu am multe lucruri de adăugat pentru că suntem pe deplin de acord cu domnul Rob Wainwright. Comisia are intenția să facă această propunere legislativă încă în cursul acestui an. A fost deja efectuat în urmă cu câteva luni un studiu independent, un studiu care a presupus uh, consultarea tuturor părților interesate, inclusiv a statelor membre. Deci că acum avem o imagine foarte bună a ceea ce cred oamenii uh, despre funcționarea Europol și foarte multe sugestii despre ceea ce ar trebui să fie modificat. Există acum și faza studiului de impact care va avea mult de câștigat de pe urma um, existenței acestui studiu de evaluare independent. Și cum spuneam, propunerea noastră legislativă ar trebui să vă fie trimisă înainte de sfârșitul acestui an. Trebuie subliniat următorul lucru. Noi ne dorim să facem câteva adaptări pentru a îmbunătăți, a mări eficiența muncii agenției Europol pentru a uh, putea ține cont și de modificările din Tratatul de la Lisabona. Și, așa cum știți, oricum este vorba despre una dintre cele mai eficiente agenții. Nu suntem într-un caz în care avem o nevoie disperată de a modifica baza juridică, pentru că, de fapt, acolo lucrurile funcționează foarte bine, chiar și în prezent. pentru a uh, termina faza de uh, adaptare a regulamentului Europol după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, avem nevoie de câteva modificări, îndeosebi, uh, uh așa cum prevede articolul 88 din tratat, un grad mai mare de supraveghere din partea uh, Parlamentului European a activităților Europol. Și tot în acest cadru aveți acest dialog structurat în prezența um, directorului agenției. Probabil că vom propune să existe, cum spuneam, uh, un grad mai mare de supravegherea supraveghere a Parlamentului European. Așa cum știți, de asemenea, Parlamentul are un cuvânt mai greu de spus acum în ce privește bugetul agenției Europol. Dar probabil că vom recomanda ca Parlamentul European și Parlamentele Naționale respectiv să nu se implice în gestionarea de zi cu zi a activităților agenției Europol. Vom încerca de asemenea să reparăm unele mici deficiențe, pentru că scopul final este să avem o agenție care lucrează și mai eficient decât în prezent. Vrem de asemenea să dăm uh, o posibilitate Europolului să îmbunătățească calitatea serviciului de informații și de asemenea să crească volumul de date transferate între Europol și statele membre. Pentru a putea uh, atinge acest obiectiv, cred că uh, nu trebuie neapărat să facem modificări legislative, ci poate mai degrabă avem nevoie de o schimbare de mentalitate, de cultură în sânul serviciilor de informații din diferitele state membre. Pentru că nu e bine să dictezi totul prin intermediul regulilor, prin intermediul legilor. E bine să obții schimbarea din interior, pentru că dacă toată lumea are încredere în Europol și dacă cu toții trimit către această agenție măcar jumătate din informațiile pe care le dețin, atunci cu toții vom avea de câștigat. În ce privește schimbul de date cu țările terțe, aici să spun că este un aspect mai ușor de abordat pentru că, potrivit prevederilor tratatului, uh, uh, Europolul nu va mai putea să încheie de la sine putere asemenea acorduri de schimb de date cu țări terțe. Dacă se dorește acest lucru, va trebui urmărită procedura obișnuită. Dar noi ne dorim ca Europolul să poate să continue să facă asemenea schimburi de informații. Ne gândim să introducem o posibilitate pentru Europol ca să permitem agenției să aibă schimburi de informații cu privați, cu persoane private, mai ales în cadrul luptei împotriva a, a, cibercriminalității. Și nu pierdem din vedere nici aspectele legate de protecția datelor am putea să obținem mai multă eficacitate și dacă am avea o arhitectură mai flexibilă a gestionării informațiilor. Europol are pe bună dreptate uh, reputația de a avea unul dintre cele mai bine puse la punct servicii de protecție a datelor stocate. Și ne-am dorit tocmai ca acest sistem să-și păstreze calitatea, nivelul ridicat de protecție, dar să fie ușor mai flexibil. În sfârșit, domnule președinte, aș putea să mai menționez câteva aspecte orizontale de care Comisia va trebui să țină cont atunci când va pune la punct această nouă propunere legislativă. Tot ceea ce ține de guvernanță, funcționarea Consiliului de Administrație, numirea directorului. După o lungă discuție cu Parlamentul și Consiliul, Comisia își dorește să existe acum uh, reguli armonizate pentru toate cele 38 de agenții existente în această privință. Cam așa stau lucrurile în ce privește acest proiect de propunere legislativă privitoare la Europol. Acum câteva cuvinte despre acest centru de luptă împotriva criminalității pe internet. Știți că este un capitol separat de propunerea legislativă, pe baza comunicării pe care am făcut-o în luna martie și sper că toată lumea a citit-o, vom crea acest centru bazându-ne pe munca de pregătire deja depusă, am făcut progrese, rămâne partea sensibilă a bugetului pentru acest nou centru nu va fi o sarcină în plus pentru Europol, deoarece am adăugat ceva la baza juridică, dar spuneam că nu este ceva absolut nou pentru că deja se ocupau de acest uh, lucru. Oricum, acum va fi un capitol aparte, deci vor avea nevoie de resurse financiare suplimentare. Și ar trebui să fim atenți pentru că mai toate statele membre au uh, uh, redus bugetele publice, ceea ce va avea un impact și asupra creării acestui nou centru. Dar noi suntem încrezători, credem că lucrurile se află pe calea cea bună și, cum spuneam, ne vom baza pe comunicarea Comisiei din luna martie. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, Vă mulțumim, domnule Pribe, pentru că ne-ați spus mai multe lucruri despre acest proiect de legislație privind Europolul pentru adaptarea la modificările din tratatul de la Lisabona. Și știu că trebuie să țineți cont și de mandatul care v-a fost acordat în cadrul programului de la Stockholm, în plus de adaptările din, necesare în urma intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Și trebuie să facem progrese pentru a putea lupta mai bine împotriva criminalității transfrontaliere. Și aveți și răspunderea de a face tot ce ține de comisia dumneavoastră pentru a include Europolul în rețeaua de agenții europene care sunt competente în acest uh, domeniu. Acum, după prezentarea comisiei, are cuvânt, au cuvântul membrii comisiei parlamentare și începem cu domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea uh, pentru această prezentare. Vreau să vă spun că a fost foarte interesantă. Vreau să mulțumesc directorului Europol pentru că a venit la noi. Este întotdeauna foarte necesar și foarte util să vină la Parlamentul European ca să prezinte munca Europol. De asemenea, domnul director de la, uh, pentru Securitatea Internă de la Comisia Europeană ne-a ajutat foarte mult cu prezentarea sa. Aș avea câteva mici comentarii, știți, eu prefer să comentez decât să pun întrebări. Și aș avea uh, următoarele comentarii. Doresc să vă spun că mi se pare foarte bine faptul că există acest uh, oficiu mobil și că el este din ce în ce mai mult susținut. Domnule director, cred că acesta reprezintă un element de bază pentru a avea tot mai multe competențe și capacități pentru Europol. Aș mai avea un comentariu cu privire la CCC, noul centru de luptă împotriva cibercriminalității. V-ați referit la o nouă sarcină a acestui centru, dar nu uitați, uh, domnule Pribe, că e vorba de o propunere a Comisiei. O nouă sarcină nu poate să fie uh, dusă la îndeplinire uh, pur și simplu așa gratuit. Este nevoie și de un buget pe măsură. Vă rog să nu uitați acest lucru. Avem nevoie de, de un centru operațional, într-adevăr, la nivel european pentru a combate criminalitatea cibernetică, însă acesta trebuie să beneficieze de un buget. Sigur că uh, ideea este foarte interesantă, e un punct de pornire pentru regulament și, de fapt, mă bucură să aud că, începând cu luna noiembrie, uh, vom discuta și în Parlament acest proiect de regulament. Președintele comisiei noastre a spus uh, deja că se va implica pentru ca Europol să beneficieze de uh, un temei juridic bine adaptat la tratatul de la Lisabona și cât se poate de modern. Va trebui să fie adaptat și schimbul de informații și uh, să fie ameliorat cât se poate de mult pentru ca Europol să se bucure cu adevărat de încrederea necesară. Aș mai avea o întrebare pentru Rob. Uh, știu că voi, uh, britanicii, vorbiți uneori în mod foarte precis și alteori vă exprimați cam uh, neclar, cam abscons. Deci doresc să cer o precizare legată de capacitățile analitice în, pentru a elimina diferențele între sistemele informatice. Uh, la ce vă referiți de fapt când uh, spuneți acest lucru? Pentru că dacă spuneți ce cred eu că spuneți, e foarte bine. Dacă e vorba de un sistem unic și nu de un sistem în care să uh, intervină și alte agenții. Am înțeles bine? E vorba de eliminarea diferențelor în cadrul Europol? Eu așa cred, însă vă rog să uh, precizați. Apoi am să închei uh, spunând că este foarte important uh, acest nou regulament și vă spun și dumneavoastră, domnule Pribe, pentru că ați folosit o expresie în intervenția dumneavoastră care contravine dorinței Parlamentului. Ați vorbit de supraveghere, dar noi nu vorbim de supraveghere, noi vorbim de control. Și nu e același lucru. Supravegherea este cu totul altceva decât controlul. Noi dorim control, domnule Pribe, și nu supraveghere. Nu are nicio legătură cu gestionarea Europol. Atenție! Nu trebuie să greșim aici. Noi dorim să creăm un control veritabil, un control echilibrat, desigur, efectuat de Parlamentul European. Știți bine, articolul 88 uh, prevede acest lucru, însă trebuie să fie vorba de control, nu de supraveghere. Mulțumesc și felicitări! Mulțumesc, domnule Diaz de Mera! Doamna Zipel. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră și domnului Pribe pentru aceste declarații. Prezentarea domnului Pribe a fost destul de scurtă. Trebuie să spun uh, că dacă mă uit la munții de hârtii pe care ar fi, am fi putut să-i citim despre nou regulament, despre studiile făcute, despre raport, sunt convinsă că majoritatea colegilor nici nu pot citi toate aceste documente în detaliu. În schimb, am primit un rezumat foarte frumos despre colaborarea cu autoritățile naționale, despre susținerea care este acordată acestora. Invitatul nostru a vorbit și despre câteva puncte care, cred eu, trebuie să mai fie discutate mai intens în Parlament și în Comisia noastră, dacă vrem să discutăm despre o modificare a bazei temeiului juridic pentru Europol și deci despre o modificare majoră. Nu vreau să vorbesc despre Centrul European pentru Cibercriminalitate. Ar trebui însă clarificat și în legătură cu acesta ce trebuie să facă o autoritate centrală și ce trebuie și pot să facă statele membre singure în acest domeniu. Toate acestea nu o să se poată rezolva numai la nivel central. E nevoie de aceea de o claritate în repartizarea sarcinilor și competențelor. Sunt însă destul de sceptică în legătură cu problemele care țin de colectarea datelor. Atât domnul Wainwright cât și domnul Prive au, au menționat câteva puncte critice. Atunci când e vorba de prelucrarea separată a datelor, am discutat în comisia noastră de mai multe ori despre această variantă și anume că n-ar trebui să avem prea multe sisteme de prelucrare separate pentru că crește posibilitatea de abuz a acestor date. E vorba de o abordare flexibilă a acestor date și transferul către alte state trebuie reglementat de asemenea care date către ce state și în ce condiții vor fi transferate. Ați uh, vorbit și în studiul dumneavoastră despre faptul că e vorba și de date confidențiale, că vor, vor trebui să fie prelucrate. Va exista un schimb de date și de informații și cu întreprinderile private. De asemenea, aici nu știu foarte clar în ce măsură întreprinderile private vor fi implicate și în ce măsură și în ce scop și care. Mi se pare foarte ciudat să se menționeze lucrurile acestea așa negociem în momentul de față pe baza unei propuneri a doamnei Reding pentru un regulament pentru protecția datelor. Există deja o directivă în domeniul justiției uh, pentru protecția datelor pe care trebuie să o considerăm pentru că conține principii importante. Eu uh, cunosc unele din pozițiile statelor membre în acest domeniu și mă refer aici mai ales la directivă cel mai bine ar fi să nu există nicio negociere, spun unii dintre dumneavoastră, eu nu cred că este bine când e vorba de date sensibile să nu existe nicio negociere. Din contră, trebuie să se ia la cunoștință situația existentă și să se discute despre ce consecințe au deciziile pe care le luăm. De aceea eu consider că aceste puncte trebuie să fie discutate critic și trebuie să fie discutate intens. Nu numai în momentul în care avem un regulament sau o directivă pe care trebuie să o discutăm, ci și atunci când uh, vrem să ne îmbunătățim sistemele de transfer a datelor și sistemelor de, sistemele de prelucrare a datelor. Eu sunt, deci, pentru o discuție foarte amplă aici în uh, comisie despre acest subiect. Mulțumesc! Vielen Dank. Herr Mulțumesc, domnul Weidenhauser. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ceea ce au spus antevorbitorii mei. Problema controlului este una extrem de importantă. Și sunt de acord și cu rezervele colegilor mei cu privire la prelucrarea datelor și la protecția datelor. Cu toate acestea, deși mulțumesc pentru aceste două rapoarte, Consider că Europolul a luat într-o direcție foarte pozitivă, foarte bună și constituie un element esențial în lupta împotriva criminalității organizate. Ați spus și că nu aveți nevoie neapărat de mai multe competențe, ci că mai degrabă ar fi important să avem o cultură de colaborare mai bună cu autoritățile naționale. Mi se pare o concluzie pozitivă aceasta. Ce m-ar mai interesa pe mine și asta este și ceea ce s-a spus de către colegi, este care este necesarul financiar al uh, ajutorului din partea acestor actori. Poate că, având în vedere amenințările din ce în ce mai mari, ar fi necesar să prevedem și mijloace financiare suplimentare și aceasta pentru comisia noastră ar fi foarte interesant de știut pentru ca să știm uh, ce, să ne, aș- ce ne așteaptă în următoarea perioadă și pe ce putem să ne bazăm și ce susținere vrem să primim de la dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hulmaier are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. La început, aș vrea să vă spun că la directiva cibercriminalității am primit foarte multe informații din partea Europol și am colaborat foarte bine cu ei. Aceste informații erau extrem de precise și extrem de detaliate. După ce domnul Wainwright nu a avut prea mult timp la dispoziție, din păcate n-am putut afla toate detaliile care ne interesau, câteodată însă după o ore și ore de discuții împreună cu Europolul am aflat, chiar și ca deputat, foarte multe lucruri interesante. Aici, în 15 minute, e foarte greu să expui toate detaliile despre care trebuie să vorbim. Doamnă Sipel, de aceea eu cred că nu ar trebui imediat să reacționăm cu neîncredere, în primul rând, pentru că la transferul de date s-ar putea să existe și un transfer pentru prevenire prevenirea unor crime sau uh, infracțiuni foarte grave care câteodată s-au întâmplat din cauza că nu s-au transferat date către o altă țară și Europolul a jucat un rol de mediator în acest sens. Ar fi bine să continue acest lucru pentru ca fluxul de date să meargă mult mai repede decât uh, s-a întâmplat până acum. Acesta este valabil mai ales în uh, cibercriminalitatea și va fi una din sarcinile cele mai importante care ne va reveni. În acest sens aș dori să le întreb pe domnul Wainwright dacă n-ar putea, pe scurt, să ne expliciteze ceea ce am văzut și aici în directivă și am discutat cu dumneavoastră, și anume cum ar putea funcționa un astfel de sistem de prevenire a um, infracțiunilor grave în domeniul cibercriminalității, deci nu numai în criminalitatea măruntă, ci în marea criminalitate de pe internet, de exemplu. Aș fi foarte recunoscătoare și dacă nu s-ar arăta imediat o neîncredere față de Europol pentru că dorește să centralizeze totul. Eu am avut uh, impresia și poate domnule Wainwright ați putea să ne mai expuneți odată acest lucru că dumneavoastră sunteți de fapt punctul de legătură și sunteți acea instanță care poate să rezolve ceea ce statele membre nu pot să rezolve și deci sunteți cei care veți asigura cooperarea cu statele membre. Aceasta a fost impresia mea din discuțiile pe care le-am avut uh, cu dumneavoastră și sunt de acord și cu colegul Diaz de Merea. Noi vrem să putem controla, nu vrem neapărat să supraveghem, ci să controlăm. Mulțumesc! Dacă nu hai mal. Mulțumesc încă o dată. Doamna Sipăl. Sie wollen noi am dorit să intrăm într-un dialog aici, de aceea vreau să-i spun doamnei colege Holmeier că nu trebuie să devenim neîncrezători de la bun început, dar nici nu trebuie să evaluăm totul pozitiv tot timpul. După părerea mea, controlul este prea puțin. Cred că nu dore... eu doresc să fie îndeplinite condițiile și să pot să Uh, verific dacă aceste condiții sunt îndeplinite. E foarte important ca încă în prealabil să uh, stabilim pentru Europol o nouă situație, dar să vedem și care este această situație și să vedem cum sunt îndeplinite condițiile. Doamnă Holmeier, este de la sine înțeles să uh, putem controla totul și trebuie să avem încredere că informația care ne este transmisă este corectă cu privire la infracțiuni și uh, după cum știți, e bine să ai încredere, dar e și mai bine să controlezi. Toate informațiile pe care le am eu uh, sunt uh, pot fi transmise și altora și este foarte bine să vedem despre ce date este vorba, cât de uh, secrete sunt aceste date sau nu, care sunt condițiile de schimb de informații, pentru că uh, trebuie să știm ce se face și ce este fezabil. Și, de asemenea, trebuie să vedem uh, cum pot fi folosite aceste noi tehnologii pentru noi forme de colaborare. Foarte des se întâmplă să nu funcționeze cooperarea sau să nu fie personalul suficient de bine format sau pur și simplu să fie prea puțin personal. Statele membre trebuie să-și facă temele și să nu înceapă imediat să vorbească despre noi mari centre și alte lucruri. De aceea uh, spun eu că nu e vorba aici de neîncredere, ci de obligația noastră de a pregăti toate aceste lucruri încă uh, de la bun început, dinainte uh, de începerea activității activității și să nu uităm care e obiectivul nostru, să nu ne lăsăm uh, uh, inundați de un flux de date pe care nu le mai controlează nimeni și uh, care nici nu sunt controlate cum trebuie. Danke, Frau Sippel, sein Punkt. Frau Holmeier. Mulțumesc. Doamna Holmeier, doriți să răspundeți? Gestalten. Domnule președinte, nu vreau un dialog cu colega mea, dar ceea ce vreau să spun când am zis că nu trebuie reacționat cu neîncredere. În ultimele luni am avut de multe ori ocazia să vorbesc cu Europolul și de aceea, doamnă Țipăl, eu nu am atâta neîncredere ca dumneavoastră. Am aflat despre ce e vorba în detaliu și poate domnul Wainwright are ocazia să ne poată să ne spună și câteva lucruri mai uh, detaliate acum. Cred că acesta ar fi cel mai bine. Europolul, în conformitate cu uh, ceea ce am aflat eu, adică conform cu ceea ce am primit eu, nu dorește să preia competențele de la toate statele membre și să facă totul la nivel central, ci din contră dorește să ajute la formare personalul din statele membre pentru tocmai a putea înlătura deficitele statelor membre și despre asta este vorba atunci când vorbim de ajutorul din partea Europol. Dar am putea să mai ascultăm poate câteva uh, precizări din partea domnului Wainwright. Nu este vorba deloc să se înlocuiască centrele naționale. Centrul european are nevoie de um, un centru un centru la nivel european, centrul european are nevoie de centre naționale. Îmi cer scuze, mulțumesc. Mulțumesc, cred că ajunge, nu? Acum, spune președintele. Și acum ne întoarcem la cei doi oaspeți ai noștri care ne-au făcut prezentările înainte și care poate doresc și să tragă câteva concluzii. Mai întâi dau cuvântul directorului Europol, domnul Wainwright. După ce ați ascultat comentariile deputaților, poate că puteți să vă susțineți punctul de vedere. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru toate aceste comentarii. Ce a spus doamna Sipăl, într-adevăr, este foarte important. E foarte importantă dezbaterea din această aulă și din alte părți. Cred că, într-adevăr, va începe această dezbatere foarte serios când Comisia își va publica propunerea la sfârșitul anului. Însă, încă de azi dimineață am uh, discutat despre câteva chestiuni foarte importante. Domnule Diaz de Mera, mulțumesc pentru observații. Într-adevăr, aveți o experiență foarte îndelungată. Știți ce înseamnă combaterea criminalității, știți ce contează cu adevărat și anume să fie puse la dispoziția anchetatorilor informațiile adecvate la momentul adecvat și să poată fi folosite într-un uh, mediu, uh, într-un mediu uh, corect și pentru asta utilizăm acest birou mobil. În ceea ce privește sistemele de informații, într-adevăr, este vorba de o reorganizare internă, ați înțeles bine, e vorba de o simplificare a sistemelor noastre pentru ca Europol să devină mai eficient și ca să putem să uh, ne accesăm datele mai ușor și să uh, creăm o cooperare mai eficientă între organizațiile de combatere a infracționalității. Este vorba aici și de ce spunea doamna Sipel, cred, și anume că acest Parlament este pentru utilizarea a cât mai puține sisteme. Noi uh, dorim uh, să ne eficientizăm munca cât mai mult. În ceea ce privește acest, uh, acest schimb de replici între ultimele două vorbitoare, este adevărat că un lucru care nu se va schimba este caracterul esențial al muncii Europol. Suntem aici ca să oferim uh, susținere statelor membre. Nu dorim neapărat să acționăm noi în mod direct, nici măcar în contextul noului Centru pentru uh, combaterea cibercriminalității. Sigur că o vom face într-o oarecare măsură, dar numai pentru a dobândi o autoritate în Europa ca să recunoaștem uh, ceea ce este un pericol tot mai globalizat și pentru combaterea căruia este nevoie de expertiză. După cum spunea doamna Holmeier, noi trebuie să facem legătura între diferitele agenții și nivelul național. Este într-adevăr esențial în uh, acum uh, fiind confruntați cu criminalitatea modernă, internațională, care nu mai poate fi combătută doar la nivel național. Acesta este, deci, caracterul sarcinilor noastre și trebuie să se reflecte, de exemplu, în competențele noastre. Treaba noastră este să identificăm natura pericolelor, natura criminalității organizate care operează uh, dincolo de frontiere, care operează pe internet, de exemplu, care uh, dăunează societăților noastre zi de zi. Noi realizăm acest lucru strângând informații de la autoritățile naționale, de aceea avem nevoie de mecanisme mai eficiente. Pentru strângerea acestor date, uh, folosim uh, Sistemele menționate le utilizăm pentru a combate infracționalitatea, dar și pentru a susține centrele naționale și pentru a face legătura dintre anchetele din diferitele state. Încercăm să identificăm lucruri pe care anchetatorii nu le uh, găsesc ei singuri și dorim să îi ajutăm să ducă la îndeplinirea acțiuni polițienești mult mai eficiente care să pună capăt criminalității. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că avem nevoie de mijloace pentru a colecta și pentru a stoca aceste date. Acționăm cu un număr de furnizori de date tot mai mare, în permanentă creștere iar statele membre au și ele autorități specializate, însă, mai ales în domeniul cibernetic, constatăm că firme din sectorul privat uh, au tot mai multe date referitoare la siguranța internetului. E vorba de furnizori de internet și așa mai departe. Realitatea este că autoritățile naționale depind acum foarte mult în ceea ce privește uh, Uh, aceste date cu sectorul, uh, de colaborarea cu sectorul privat. Și acest lucru trebuie să fie repetat și la nivel european. S-a menționat aici și existența unor date sensibile cu caracter secret. Este într-adevăr complicat, poate pe plan juridic uh, aici ar putea fi incluse informațiile referitoare la viața sexuală a cetățenilor privați. E vorba de date foarte delicate, într-adevăr, însă uh, sunt importante pentru a combate, de exemplu, siguranța online, a, pentru a uh, consolida siguranța online a copiilor. Avem uh, un obiectiv uh, pentru care accesăm aceste date foarte delicate și este un obiectiv foarte precis. Deci, uneori trebuie să le accesăm. Toate aceste lucruri însă se întâmplă uh, în contextul în care avem un cadru foarte solid pentru protecția datelor. Trebuie să folosim orice șansă pentru a spori eficiența acestui cadru, pentru că știm cu toții că e foarte important, însă avem într-adevăr acces privilegiat la datele personale ale cetățenilor europeni și deci trebuie să putem da socoteală despre cum gestionăm acestea și cum le accesăm. În încheiere, încă niște observații, dacă îmi permiteți. Uh, domnul Ehrenhauser a pus o întrebare legată de condițiile financiare și domnul Diaz de Mera vorbea de EC3. În orice caz, provocările pentru noi vor fi destul de mari și, mari și e clar că avem resurse suplimentare pentru acest lucru pentru organizarea noastră internă, pentru reorganizarea noastră internă, am reușit să găsesc resurse suplimentare din uh, cadrul Europol, însă e vorba aici de o scară destul de mică și, într-adevăr, avem nevoie de resurse suplimentare. Așteptăm uh, rezultatul negocierilor autorităților bugetare în contextul bugetului pe anul viitor și până atunci doresc să mulțumesc Comisiei Libe și Comisiei pentru Bugete din Parlamentul European care ne-au susținut foarte mult în această problemă și au înțeles foarte bine cum funcționăm noi. Mai departe, dată fiind uh, complexitatea criminalității organizate în permanentă creștere, este într-adevăr uh, justificat ca și bugetul Europol să crească uh, moderat pe viitor, însă cu siguranță că totul depinde de cadrul financiar multianual și discutăm acest lucru cu reprezentanții Comisiei acum. Recunoaștem într-adevăr că nu este o perioadă prea ușoară pentru uh, sporirile bugetare, deci încercăm să fim realiști. Sper că v-am răspuns la întrebări și mulțumesc tuturor pentru întrebări și pentru observații. Mulțumesc, domnule Wainwright. Ca întotdeauna ați uh, reușit să treceți uh, în revistă toate intervențiile de aici. Haideți acum să îi dăm cuvântul domnului Pribe, care dorește și el cu siguranță să comenteze cu privire la evoluțiile acestea. Thank you very much, Mr. Chairman. is a moment of... Mulțumesc, am fost și eu tentat să vorbesc germană la un anumit moment din discuția aceasta, dar voi um, rămâne la engleză cu toate acestea. Pentru că uh, voi încerca să... Este într-adevăr nevoie să fie clare uh, cuvintele utilizate când vine vorba de supraveghere și control. Trebuie să nu uităm aici și responsabilitatea, accountability, în engleză. Se creează un nou regulament și uh, și acesta trebuie să uh, răspundă criteriilor oricărui instrument din domeniul combaterii criminalității. Nu trebuie să uităm uh, ce garanții avem aici, ce uh, moduri de salvgardare a precizărilor juridice. Trebuie să ținem cont de principiile de protecție a datelor, într-adevăr, pentru că Europol e bazat în activitatea sa pe schimbul de informații, e firesc. Uh, Comisia are o, a făcut o propunere la începutul anului cu privire la protecția datelor. Aceasta nu se aplică direct instituțiilor și agențiilor europene, însă este destul de evident că Comisia nu va face o nouă propunere de temei juridic pentru Europol care să contravină principiilor de protecție a datelor. Principiile care stau la baza pachetului de protecție a datelor sunt foarte importante și una dintre idei se referă mai mult la sectorul privat, și anume că nu trebuie să utilizăm protecția datelor uh, orbește, ci atunci când facem un nou temei juridic pentru Europol, trebuie să uh, adaptăm măsurile privind protecția datelor ca să îi se potrivească. Până acum am constatat că Europol utilizează în orice caz standarde foarte ridicate. Spuneți că statele membre trebuie să fie mai proactive și mai rapide atunci când furnizează informații către Europol. După părerea mea, e vorba aici de eficiență și nu de protecția datelor. E posibil ca statele membre să transfere mai multe informații uh, Europol. În orice caz, regula trebuie să fie aceeași. După cum a spus Rob uh, Wainwright, un subiect specific va face obiectul discuțiilor în cadrul pachetului de protecție a datelor, dar și în cadrul discuției cu privire la eficiență, și anume cum poate Europol să uh, facă schimb de informații cu sectorul privat. Dacă avem în vedere această propunere, acest lucru trebuie să fie făcut numai în interesul public al securității și nu în interesul privat al întreprinderilor private. Este evident, însă e posibil să fie un subiect destul de delicat ca tot ce ține de protecția datelor. Primim opinii foarte diferite mm, din partea mm, experților în protecția datelor. În mm, structura actuală de supraveghere avem la Europol un uh, comitet de supraveghere. Nu știm dacă trebuie să își continue această activitate sau să înceapă să lucreze Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor. Și aici cuvântul supraveghere este corect. Suntem confruntați, de fapt, cu opinii cât se poate de divergențe, divergente din uh, lumea protecției datelor. În legătură cu EC3, dacă îmi permiteți, aș îndrăzni să vă recomand să citiți sau să recitiți comunicarea Comisiei din luna martie. Unele subiecte menționate își vor găsi răspunsul acolo. Nu există niciun fel de intenție de a se centraliza sau de a se monopoliza la nivel european combaterea criminalității cibernetice. Deloc. Se dorește să se uh, nu este, mă scuzați, nu este vorba aici de o propunere de act juridic, după cum a spus Rob, ci e vorba de o reorganizare internă. Și, într-adevăr, trebuie să colaborăm cât se poate de intens ca să găsim finanțarea necesară. Făcând economii la instituțiile existente și, de asemenea, uh, găsind și fonduri suplimentare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Prive. Dacă nu mai sunt comentarii, sau mai sunt? Nu? Dacă nu mai sunt comentarii, uh, dorim acum să uh, vă mulțumim pentru prezentări, mulțumim pentru uh, participare, domnule director. La fel, mulțumim și domnului Pribe. Sperăm să vă vedem mai des. Veniți oricum uh, în mod regulat la reuniunile libe. Mulțumim foarte mult! Următorul punct este prevăzut pentru ora 12 și este și ultimul punct de pe ordinea de zi. E vorba de cadrul multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale. Raportoarea este doamna Zdanoca, dar nu este aici, deci vă propun să facem o pauză de 25 de minute. 25 de minute pauză, ne vedem mai târziu. Off we go. So, last half an hour of the morning session. Ultima jumătate de oră din sesiunea de azi dimineață, așa cum am spus, am ajuns la punctul 25 de pe ordinea de zi, e vorba despre cadrul multianual pentru Agenția Europeană a Drepturilor Fundamentale. Raportoare, doamna Zdanoca. Iată câteva informații succinte despre acest raport. Cum spuneam, cadrul multianual pentru Agenția Europeană a Drepturilor Fundamentale. Știți că această agenție în următorii 5 ani trebuie să strângă date Așa cum probabil știți cu toții, actualul cadru multianual va expira la sfârșitul anului. Prin urmare, acum vom da cuvântul doamnei raportor și eventual și reprezentanților Consiliului și Comisiei, dacă doresc, acest schimb de vederi ar are drept scop și anunțarea termenului limite pentru depunerea amendamentelor, în principiu va fi pe 25 septembrie la prânz. Acum dăm cuvântul doamnei Zdanoca. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu trebuie să vă explic cum stau lucrurile aceasta este emisiunea mea. Deci e vorba despre un uh, cadru multianual pentru a înlocui pe cel care va expira la sfârșitul anului 2012 și Comisia a propus acest nou text. Oh. Um, în expunerea de motive puteți să citiți care sunt propunerile noastre. Puteți să vedeți și o comparație între fostul cadru și cel nou. De asemenea, am inclus propunerile uh, directorului agenției. Sunt mai multe puncte, inclusiv cooperarea judiciară, polițienească, uh, la articolul 21 se vorbește și despre discriminare. Așa cum puteți constata din propunerea comisiei, se sugerează o, o explicare o precizare a acestui concept de discriminare, precum și a termenelor de cooperare judiciară și polițienească. Din păcate, aceste propuneri nu au fost pe deplin acceptate de către Consiliu. În timpul discuțiilor pentru pregătirea acestui raport m-am întâlnit cu reprezentanții președinției daneze și ei și-au cerut scuze pentru faptul că nu s-a ajuns la un consens în Consiliu pe mai multe aspecte, îndeoseb referitor la cooperarea judiciară. Puteți să vedeți că domeniile tematice propuse de către Consiliu sunt în număr mai mic decât cele propuse de către Consiliul de Administrație și respectiv de Comisie. Și nu mai este inclusă cooperarea între serviciile de poliție și uh, cooperarea judiciară. Care este poziția Parlamentului? În alte circumstanțe, aș invita Parlamentul să nu-și dea avizul conform, astfel încât să se ajungă la o soluție mai bună. Dar acum suntem într-o situație în care suntem în criză de timp pentru că agenția are nevoie de acest nou cadru multianual. În caz contrar, la începutul anului 2013, agenția nu va putea să aibă decât niște activități foarte restrânse. Și noi nu ne-am dorit acest lucru. Prin urmare, deși în expunerea de motive am expus motivele noastre de nemulțumire și sper că Parlamentul va fi de acord cu această atitudinea mea, precum și Comisia, și spunem că regretăm faptul că la Consiliu nu s-a ajuns la un consens privitor la includerea acestor două domenii de competență, deci cooperarea uh, în domeniul dreptului penal între serviciile de poliție și cooperarea judiciară. Ne exprimăm îngrijorarea față de mesajul trimis de Consiliu, care practic uh, uh cumva a pus sub semnul întrebării întregul sistem de protejare al drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. și pe undeva se pune la îndoială și fostul cadru multianual, pentru că se dorește excluderea uh, discriminării pe motive etnice din domeniile de um, tematice din noul cadru multianual, ceea ce este inacceptabil. Noi am menționat faptul că Uniunea Europeană se bazează pe valori printre care se uh, numără și respectarea drepturilor persoanelor care provin din minorități. Deci, acestea fiind zise, după ce ne-am exprimat îngrijorările și regretele, recomandăm Parlamentul European să-și dea avizul conform. Dar spunem că sperăm că aceste sarcini, aceste competențe vor fi până la urmă revizuite de către comisie și sperăm că și Consiliul până la urmă își va da acceptul pentru reincluderea în această listă de domenii de competență a cooperării în cele două sectoare pe care deja le-am menționat. Cum vă spuneam, toate acestea le puteți găsi în expunerea mea de motive. În încheiere vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră care au participat la întâlnirile cu Consiliul în prezența Comisiei. Vreau să adresez mulțumiri reprezentanților Comisiei și lui Alexei Dimitrov, și Georgei Zagadova, care au fost consilierii mei și m-au ajutat să redactez această declarație pentru discuția noastră de astăzi. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumim, doamnă Zdanoca. Așa cum spuneam, poate reprezentanții Comisiei sau Consiliului doresc să ia cuvântul. Comisia mai întâi. domnule. Uh, la președinte. Comisia ar dori să mulțumesc foarte mult doamnei raportori uh, Zanoca pentru activitatea sa și pentru uh, proiectul său de recomandare care propune ca Parlamentul să-și dea acordul pentru proiectul de decizie care a fost prezentat de către Consiliu. După cum știți, am avut ocazia să lucrăm uh, cu doamna raportor și comisia a făcut tot posibilul pentru a obține um, sfaturi din partea noastră în ceea ce privește cooperarea tematică polițienească și judiciară în materie penală. Pentru comisie este evident că după tratatul de la Lisabona va trebui să tragem mai multe concluzii, nu mai există o singură, nu mai există piloni și Agenția pentru Drepturile Fundamentale trebuie să știe să-și uh, îndeplinească sarcina de a, a colecta datele și uh, pentru a putea fi de folos tuturor uh, domeniilor în care sunt necesare acestea. În ciuda acestor eforturi, însă, nu a fost posibil pentru Consiliu să obțină unanimitate pe acest subiect. După cum știți, acest proces uh, de decizional pe cadrul plurianual este bazat pe articolul 352 din tratat și necesită un acord anonim. Trebuie însă să spunem că, din păcate, n-am reușit să obținem un acord. Comisia nu regretă faptul că nu s-a putut și va face și o uh, explicație, va da o explicație despre ceea ce s-a întâmplat pentru a explica că cooperarea în, domeniu, în domeniul penal și uh, polițienesc să, nu poate să fie acoperită de către noul cadru plurianual. După cum uh, a spus-o doamna Danuta înainte, este clar că pentru agenție este indispensabil să aibă un cadru care să fie funcțional de la 1 uh, ianuarie 2013. Dacă nu există acest cadru, agenția nu mai poate să își pună în aplicare programul său de lucru. Știți că agenția își adoptă programul său de lucru în inde totală independență și îl pune în aplicare în cadrul uh, unui cadru plurianual. Dacă nu mai există un cadru plurianual, agenția nu mai poate să pună în aplicare programul său de lucru. Ar fi deci o criză destul de mare și suntem de acord uh, cu doamna raportor despre faptul că, deși regretăm că diversele proiecte tematice nu sunt acoperite de acest proiect, trebuie să existe un cadru plurianual care să fie în vigoare din 1 ianuarie 2013. Îi mulțumim deci doamnei raportor pentru că a propus să se adopte această decizie a Consiliului, chiar dacă, după cum spuneam, nu este neapărat pe placul nostru. Nici în propunerea inițială, nici în propunerea doamnei raportor nu s-a regăsit acest cadru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumim comisiei. Iar acum dau cuvântul deputaților și vom începe cu doamna vicepreședinte, doamna Gal. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost raportor din umbră pentru acest raport din partea PPE și sunt de acord cu raportorul, cu doamna raportor. Această decizie trebuie să fie luată într-o procedură consent procedură ordinară și cred că ă, până în 2017 trebuie pus totul în aplicare și ă, agenția nu poate să mai lucreze bine altfel dacă nu se iau aceste decizii, dacă nu se fac aceste modificări. Sunt de acord cu uh, e... sunt de acord deci cu raportoarea, trebuie să dăm aprobarea pentru această procedură. Este regretabil faptul că nici Consiliul nu a dorit să aibă cooperare polițienească și în materie judiciară și în materie penală sub această umbrelă Cred că lucrurile ar trebui să fie modificate. Cred că ar trebui pe viitor să se schimbe acest lucru. Asta este tot ceea ce vroiam să spun uh, pe această temă. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Galș, raportor uh, din umbră, acum doamna Ianuca. Mulțumesc. Aș vrea și eu să subliniez uh, punctul de vedere al doamnei Zanuca, mai ales pentru că această agenție a devenit uh, un actor esențial în multe domenii ale drepturilor omului. Înțelegem într-adevăr că există un rezultat pozitiv. În ultimii cinci ani era clar că un cadru multianual nu va mai fi suficient. Deja se vede de fapt acest lucru atunci când ne uităm la anumite aspecte cum a fost, de exemplu, strategia europeană pentru romi, în care s-au folosit uh, sinergiile pe care încercăm să le punem acum și în aplicare. Dacă ne uităm la aceste dosare, vedem că și capacitatea agenției este mult sub ceea ce ne-am fi dorit. Anul trecut uh, eram deja în urmă în ceea ce privește aceste decizii și acum chiar trebuie să verificăm dacă țările își uh, respectă angajamentele. Sunt de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră în justificare și anume că integrarea romilor, acest, gând, acest câmp tematic trebuie să fie regândit pentru a vedea cum facem monitorizarea implementării. Și alte domenii, de asemenea, sunt bucuroase, cred eu, că vor avea o nouă uh, regulă care va sta la baza acțiunilor în acest domeniu. Ne bucurăm că vom putea conlucra de aproape cu agenția. Astfel de lacune pot după aceea să fie umplute de către acordurile profesionale pe care vrem noi să le încheiem, acordurile în domeniu. Sperăm deci că vom colabora cu agenția și nu putem decât să susținem ceea ce a spus și raportorul. Momentan ne bucurăm însă să ne bucurăm, ne bucurăm de următoarele evoluții pozitive în acest domeniu. Thank you, Mrs. Now, Madame... Mulțumesc, doamna Vergia. Merci, euh, Monsieur le Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate nu am putut să urmăresc toate reuniunile organizate de raportoarea noastră și rog să mă ierte. Sunt de acord cu demersul său și cu uh, progresele pe care le-a menționat legate de poziția Consiliului. Știm că în acest domeniu încălcările drepturilor fundamentale sunt destul de grave. Raportul pe care l-am adoptat săptămâna trecută referitor la uh, cazurile uh, CIA uh, este o dovadă clară în acest sens. Am o întrebare pentru raportoarea noastră. Ea a trecut în raport uh, că speră ca până la adoptarea definitivă de către Parlament uh, ar putea să mai aibă loc evoluții. Aș vrea să știu la ce se referă, ce vrea să spună și, de asemenea, dacă aprobând de pe acum raportul în forma actuală, nu pierdem uh, cumva niște mijloace de presiune față de Consiliu și față de Comisie? Este o întrebare. În rest, sunt de acord cu doamna raportor. Merci, madame Vergia. Mulțumesc, doamnă Vergia. Dacă nu mai dorește nimeni să mai comenteze, atunci aș dori să dau din nou cuvântul doamnei Zdanoca pentru concluzii. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit și care ne susțin abordarea. Sunt de acord, doamnă Vergia, că dacă ar fi să respingem și să nu ne dăm uh, aprobarea, am face o presiune, într-adevăr, asupra Consiliului. Din păcate, întotdeauna suntem nevoiți să facem alegeri atunci când uh, activăm în politică. Trebuie să fim dispuși uh, la compromisuri. E greu să-ți atingi direct scopul. Trebuie să fii gata să faci sacrificii. Și în acest caz am desfășurat uh, consultări cu agenția și trebuie să înțelegem că dacă nu ne-am dat aprobarea, am, s-ar ajunge la o blocare completă a activității acestei agenții. Deci propunerea mea este să continuăm dialogul. Doamna Gal a fost raportoare pentru această agenție în 2007 la crearea sa. Uh, și încă de atunci se vorbește despre un nou regulament, un nou temei juridic uh, sau uh, un temei juridic reînnoit pentru agenție și atunci vom putea să discutăm mai mult. Doamna Iaroca, mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Într-adevăr, e păcat că nu avem uh, mai multe progrese pe tema uh, situației romilor și că acest subiect nu este introdus în toate domeniile tematice. S-ar putea formula mai bine, într-adevăr. Colaborarea noastră cu Consiliul nu a fost deloc ușurată de faptul că s-a schimbat președinția în iulie și că președinția cipriotă nu s-a implicat în mod adecvat în discuție. Până acum nu și-a prezentat opiniile în acest sens, deci propunerea mea este să ne dăm aprobarea, totuși, făcând însă cât mai multe observații critice în discuțiile cu Consiliul și sper că vă veți depune amendamente dacă nu sunteți mulțumiți de nivelul de critici uh, făcute în documentul nostru. Vreau să mulțumesc și secretariatului Comisiei. Sper că vom reuși să uh, prezentăm să ne prezentăm bine la vot și la plenară. Mulțumesc! Doamna Vergia, văd că doriți să mai luați cuvântul. Este într-adevăr. Uh, însă doamna Zdanoca a avut ultimul cuvânt. Domnule președinte, eu cred că nu m-a înțeles bine, doamna Zdanoca. Dat fiind ce scrie în ultimul alineat, e mai mult vorba aici de o problemă de strategie și de timing. Eu nu ceram respingerea, eu spuneam că ar fi bine să uh, suspendăm votul sau uh, să-l amânăm cât mai mult ca să reușim să ajungem la niște propuneri, să așteptăm niște propuneri. Eu înțeleg care este miza aici și nici nu se pune problema să respingem uh, Uh, acest raport care, să, care ceea ce ar îngreuna foarte mult agenția. Am înțeles, doriți să răspundeți? Din păcate, peste trei luni uh, se termină anul, calendarul nostru a fost calculat în așa fel încât să avem uh, acest vot înainte de sfârșitul anului. Nu, nu avem cum să mai prelungim, din păcate. Depindem de acest calendar și se și schimbă președinția, ceea ce e întotdeauna o problemă. Președinția daneză a făcut toate eforturile necesare, dar asta a fost rezultatul. Chiar și propunerile legate de scoaterea drepturilor minorităților Mulțumim, doamnă Zdanoca. Cred că ne oprim aici cu sesiunea de dimineață. Încheiem aici ședința și vom relua la 3. Vreau să vă anunț și să vă amintesc că în legătură cu acest dosar specific și anume cadrul multianual pentru Agenția Drepturilor Fundamentale, trebuie să nu uităm că regulile referitoare la acest subiect ne obligă să uh, aplicăm procedura de aprobare. Deci, putem accepta numai amendamente procedurale. Trebuie să se țină cont de acest fapt. Nu se pot aduce amendamente pe conținut, numai amendamente legate de procedură și e valabil și pentru expunerea de motive. Termenul de depunere a amendamentelor este aici, a fost stabilit. E vorba de data de 25 septembrie. 25 și cam atât. Cam atât până la ora 3 când ne reluăm lucrările. Vă mulțumesc!